Good afternoon, everyone. If you would like... We can start our meeting this Vă rog să luați loc pentru a putea începe reuniunea comisiei noastre în această după masă. Ca de obicei, pe, în primul rând trebuie să discutăm proiectul de ordine de zi. Dacă nu există nicio obiecție, proiectul ordinii de zi poate fi aprobat fără niciun fel de modificare. Am câteva comunicări. În primul rând, în ceea ce privește o audiere Uh, comună organizată cu Comisia Jurii privind responsabilitatea de mediu. Vom organiza o audiere privind punerea în aplicare a directivei privind responsabilitatea de mediu. Această audiere va avea loc mâine la orele 3 și jumătate după masă în cadrul reuniunii Comisiei Jurii. Reuniunea se referă la raportul uh, în desfășurare de punere aplicare a acestei directive. Comisia noastră este o comisie asociată și aș dori să vă invit să participați în număr cât mai mare la această audiere comună. A doua comunicare se referă la audierea publică privind uh, plus valoarea adusă de Uniunea Europeană în ceea ce privește mediul conjurător, securitatea, siguranța alimentelor și sănătatea publică. Organizăm o audiere publică pe acest subiect în data de 25 aprilie, începând cu orele 16.30. Avem invitați, cum ar fi Todd Stern, fost uh, trimis special a Statelor Unite pentru uh, climat. Vom avea alături de noi reprezentativi ai uh, mediului de afaceri, reprezentanții ai ONG-urilor, a unor organizații care se ocupă de drepturile consumatorilor dar și reprezentanții ai diferitelor agenții de mediu și vă invit să participați de asemenea la această audiere. Astăzi avem interpretare în 21 de limbi și, ca de obicei, dosarul, documentele acestei reuniuni pot fi accesate prin intermediul aplicației e-meeting și reuniunea noastră este transmisă în direct pe internet. În ceea ce privește procesele verbale a reuniunii din 5, reuniunilor din 15 decembrie, 12 ianuarie, 28-28 februarie și 9 martie, dacă nu există nicio obiecție formulată până la sfârșitul acestei reuniuni, aceste procese verbale vor fi adoptate. În ceea ce privește recomandările adoptate de coordonatori în data de 21 martie, cred că aceste recomandări au fost transmise în format electronic și dacă nu există obiecții, putem să le considerăm uh, și pe acestea ca fiind aprobate. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, ocazie cu care vă pot da câteva informații privind uh, prima întâlnire tripartită pe care am avut-o în legătură cu ETS. Discuțiile s-au, uh, au plecat de la poziția Parlamentului European dată în data de 15 februarie și abordarea generală a Consiliului din 28 februarie, care nu a fost actualizată uh, um, pentru a ține seama de amendamentele Parlamentului. Parlamentul, Consiliul și Comisia, după cum am spus, au avut un prim schimb de opinii pe cele mai importante elemente politice ale acestei propuneri. Au fost prezentate câteva similarități și uh, diferențe între pozițiile Consiliului și Parlamentului și au fost uh, discutate, de exemplu, o mai bună aliniere a nivelurilor de producție, standardele, uh, um, raportarea privind piața de dioxid de carbon, revizuirea de la Paris, fondul de inovare și Grecia. Eu, în calitate de președinte al Comisiei ENVI, am atras atenția asupra necesității organizării unei noi întâlniri tripartite pe parcursul președinției malteze, propunere care s-a bucurat de a, apreciere din partea președinției, însă, între timp, am aflat că nu va mai fi posibil organizarea unei reuniuni în plus pe acest subiect, pe ETS. Deci, din păcate, aceasta este situația. Reuniunile tehnice vor avea loc înaintea următorului trilog și dacă experții vor identifica anumite subiecte care au un caracter politic, atunci acestea vor fi discutate în uh, cadrul trilogului. Cu toată. Și oricum, uh, rezultatele reuniunii experților vor fi transmise echipelor de negociere. Cam atât aveam să vă spun în legătură cu situația trilogurilor. Oh, okay. Now, on our next point of, uh, on the agenda. Și acum următorul punct de pe ordinea de zi se referă la audierea candidatului pentru funcția de director executiv al ECDC. So, Madam Amon. Doamna Amon este alături de noi. Dumneai, în data de 22 uh, martie, a fost uh, numită de Consiliul Director al uh, agenției ECDC pentru acest post și așa cum prevede legislația care guvernează această agenție, candidatul este invitat să uh, facă o declarație în fața Comisiei competente, pe fruntea Parlamentului European și pentru a fi la dispoziția membrilor care pot să, aceste comisii care pot să adreseze întrebări. O cunoaștem deja pe doamna Amon din uh, din momentul în care era director provizoriu din poziție pe care o ocupase din mai 2015. Știm că cunoașteți foarte bine activitatea ECDC și înainte să dau cuvântul doamnei Amon, aș dori să vă spun care va fi procedura respectată în această audiere. Vom avea o declarație introductivă care nu va depăși 10 minute din partea doamnei Amon, după care va urma o primă rundă de întrebări din partea coordonatorilor sau a reprezentanților acestora în blocuri de câte 5 minute, ceea ce înseamnă un minut pentru uh, o întrebare și aș dori să vă rog să vă limitați la un subiect uh, prin și să nu acoperiți 5 subiecte prin întrebările dumneavoastră, după care 2 minute pentru răspunsuri dup- și 45 de secunde suplimentare pentru, o, pentru a reveni cu o întrebare pe un subiect anume, după care va urma un alt minut pentru al doilea răspuns. În a doua rundă de întrebări am prevăzut 12 uh, întrebări din partea membrilor, defalcate în blocuri de 3 minute, deci nu, va fi, nu vor fi permise întrebări suplimentare, după care va urma o declarație finală care nu va trebui să depășească 5 minute din partea doamnei Amon. Și acestea fiind spuse, doamna Amon, vă dau cuvântul pentru prezentarea dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați membrii Comisiei Envi, este o onoare și o plăcere în același timp să fiu astăzi alături de dumneavoastră. În Ultimii patru ani am fost director în uh, funcție a Centrului European pentru combaterea și controlul maladiilor și astăzi uh, sunt aici în calitate de candidat pentru funcția de director general. În ultimii ani am avut, ultimii doi ani, de mai multe ori am avut ocazia să discut împreună cu dumneavoastră despre cum putem să ne uh, promovăm interesele uh, comune. Și aș dori să vă spun câteva cuvinte despre mine și apoi să vă prezint viziunea mea pentru ECDC în următorii 5 ani. Sunt un medic cu o diplomă în sănătate publică obținută în Germania. M-am implicat în acest uh, domeniu încă din, uh, din, din urmă cu 25 de ani uh, în programul EPI, care a avut obiectivul în momentul respectiv, obiectiv pe care îl are și acum, de a consolida supravegherea și controlul bolilor infecțioase pe plan european. La Institutul Robert Koch din Berlin am condus departamentul de epidemiologie un departament care are uh, obiective și sarcini comune, similare cu ECDC. Am coordonat echipele naționale de răspuns de urgență, în, inclusiv uh, pentru și răspunsul național cu ocazia apariției maladiei SARS în anul 2003. Am fost uh, responsabilă de asemenea pentru dezvoltarea sistemului european de supraveghere cu acronimul TESI. La momentul respectiv am dezvoltat și am pus în aplicare o strategie pe termen lung pentru uh, controlarea acestor boli infecțioase în Uniunea Europeană. Înainte de a deveni director în ECDC în 2015, am condus departamentul resurselor, de gestionare a resurselor, timp de patru ani și din punct de vedere administrativ și din punct de vedere operațional cunosc foarte bine modul în care funcționează această agenție, ceea ce cred că este un atu pentru a ocupa acest rol de director executiv în următorii cinci ani. Înainte să trec la misiunea, la viziunea mea pentru ECDC, permiteți-mi să vă descriu situația în care ne aflăm acum. Vedem că în Europa se manifestă tot mai mult uh, euroscepticism și Brexitul devine o realitate. Există un uh, scepticism în creștere vis-a-vis -vis de știință și fapte și chestiunile de securitate au un rol uh, proeminent în agenda politică. Bugetele de sănătate se confruntă cu presiuni din punct de vedere economic și peste tot în Europa asistăm la schimbări demografice cu o populație uh, în care îmbătrânește și cu fluxuri migratorii în același timp. Există de asemenea schimbări tehnologice care ne vor afecta modul de viață, cum ar fi volume mari de date, sănătatea electronică sau, uh, sau alte schimbări uh, deja întâmplate, cum ar fi modalitățile de comunicare prin um, uh, social media. Și cred că trebuie să găsim echilibrul potrivit pentru a face față provocărilor actuale și pentru a ne putea uh, pregăti pentru viitor. În ceea ce privește uh, provocările actuale, rezistența la antibiotice necesită în continuare aten- atenția noastră și ECDC, la nivelul Uniunii Europene și pe plan global, va susține în continuare o utilizare prudentă a antibioticelor pentru a evita, a preveni apariția acestei rezistențe și în același timp trebuie să discutăm despre ezitările, despre preocupările legate de uh, vaccinuri. Și în plus, pentru a atinge obiectivele Națiunilor Unite de dezvoltare durabilă în domeniul sănătății până în 2030, HIV, SIDA, hepa, uh, hepatita și tuberculoza trebuie să rămână în continuare priorități din experiențele din trecut, știu foarte bine că bolile infecțioase sunt un domeniu foarte dinamic, foarte dinamic și că oricând pot apărea noi amenințări. Drept urmare, ce trebuie să fie pregătită pentru a face față oricăror uh, noi riscuri, oricăror noi boli infecțioase și să ajute statele să își uh, consolideze gestionarea acestor situații. În, pe parcursul uh, Uh, mandatului meu mă voi ocupa de prioritățile cele mai importante pentru părțile implicate. Trebuie să purtăm un dialog cu părțile integrate și să ne bazăm pe indicatori și pe obiective. De asemenea, ar trebui să analizăm impactul noilor tehnologii pentru activitatea noastră și pentru activitatea părți, uh, actorilor implicați în ECDC și trebuie să ne concentrăm pe parteneriate strategice pentru a crea sinergiile necesare care să ne permită să evităm uh, dublarea eforturilor, activităților. Intenția mea în calitate de director va fi de, uh, de, de se referă și la optimizarea funcționării acestei organizații, inclusiv prin, au, prin măsuri de audit extern a performanței agenției noastre. Și aceste măsuri ar trebui să sporească plus valoarea adusă de ECDC Uh, părților, uh, actorilor noștri și uh, vizibilitatea organizației noastre. Și în această perioadă atât de, în această perioadă atât de dificilă trebuie să lucrăm în parteneriat și pe plan european, pe, pe planul Uniunii Europene, CDC se bazează pe experții din statele membre. Drept urmare, este important să păstrăm legături foarte puternice cu aceștia, cu statele membre, să, pentru a ne asigura că acest centru contribuie, aduce valoare uh, activității acestor experți. Voi uh, continua colaborarea strânsă cu instituțiile Uniunii Europene, cu Comisia, cu Consiliul și, desigur, cu Parlamentul European, în mod special cu Comisia ENVI a Parlamentului European. Și îmi doresc, de asemenea, să uh, consolidez cooperarea cu alte agenții ale Uniunii Europene, cum ar fi ESA și alte agenții. În statele vecine Uniunii Europene există parteneriate pe care trebuie să le continuăm, iar pe plan global, ECDC colaborează deja foarte bine cu Organizația Mondială a Sănătății, dar și cu uh, diferite centre de controlare a bolilor de pe planetă. Și mi-aș dori ca această colaborare să continue și, dacă va fi necesar, să fie consolidată și mai mult. Am, uh, am vizitat uh, luna trecută noul centru uh, organizat în Africa. Sper că acesta va deveni va deveni un partener puternic. Până în 2020 îmi doresc ca ECDC să fie o organizație respectată pentru independența, pentru calitatea și relevanța uh, orientărilor generale și recomandărilor pe care le formulează. Din punctul meu de vedere, acest obiectiv este cel mai important, pentru că în lipsa sa uh, activitățile noastre devin irelevante. Organizația noastră trebuie să devină un partener puternic și de încredere, uh, permițând uh, statelor membre și sprijinând statele membre și în același timp Comisia Europeană pentru a se protejăm pe toată lumea în mod egal în fața amenințării uh, respectate de uh, bolile infecțioase. Um, trebuie să trecem la acțiuni cât mai rapide și um, trebuie să permitem uh, legiuitorilor pe plan național și european să legifereze pornind de la dovezi concrete. În activitatea sa, ECDC și-a creat o reputație importantă plecând de la personalul foarte bine uh, pregătit uh, care există și în încheierea prezentării mele, doamnă președinte, aș dori să recurg la cuvintele lui William Polor, care a spus că aroganța succesului este să crezi că ceea, ceea ce ai făcut ieri este suficient pentru a avea succes și mâine. Și în calitate de director al ECDC, aș dori să mă asigur că uh, nu ne vom culca pe acești lauri. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Mon, pentru prezentare. După cum s-a menționat, avem o primă rundă de întrebări din partea coordonatorilor și vă aduc aminte că fiecare aveți la dispoziție câte un minut pentru o întrebare și v-aș ruga să vă limitați la un uh, singur subiect și primul este domnul Liză. Vă mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc, doamna Amon, pentru prezentarea dumneavoastră. Mă bucur foarte mult faptul că în cele din urmă am reușit să găsim o soluție pentru că de 2 ani și jumătate nu aveam un director oficial la ECDC. Eu cred că dumneavoastră vă veți descurca foarte bine în această funcție. Aș dori să vă întreb două lucruri. În primul rând, în ceea ce privește rezistența la antibiotice. Care sunt măsurile concrete pe care le, le preconizați? Și uh, credeți că este nevoie și de o intervenție din partea Comisiei Europene pe plan uh, legislativ, pentru că Parlamentul European de mai multe ori a cerut ca nu doar în domeniul uh, veterinar, dar și în domeniul sănătății umane să existe propuneri legislative concrete. A doua întrebare se referă la activitatea de comunicare și uh, Uh, trebuie să recunosc că, din păcate, prezența nu este atât de uh, masivă din partea noastră în sală. Din partea ECR nu este nimeni, nimeni prezent, deși John Boyce, un fost membru ECR, a contribuit la crearea acestui centru în trecut și uh, care considerați că ar trebui să fie rolul ECDC în consolidarea uh, contribuției politicienilor? Doamna Mon, răspunsurile două minute. Um, we have... Vă voi da exemple concrete. Am început să pregătim acest plan de acțiune. E un uh, plan de acțiune european pentru rezistența antimicrobiană. Avem toate datele privind uh, supravegherea situației, um, evaluarea de riscuri și orientările de bune practici pentru controlul bolilor infecțioase. Și în ceea ce privește pregătirea legislației. Noi acționăm practic uh, la cererea comisiei, deci comisia ne cere nouă ajutorul da, acesta este mandatul nostru, deci tot ce e necesar, dacă e nevoie de dovezi pentru a arăta că anumite măsuri pot funcționa, măsuri de natură științifică ce pot fi eficiente pentru a combate uh, rezistența antimicrobiană, deci noi acolo putem oferi uh, asistență. În ceea ce privește această problemă a rezistenței antimicrobiene, uh, principala noastră uh, campanie va fi o campanie de a promova o utilizare prudentă a antibioticele. Antibioticelor. Le vom comunica tuturor celor uh, implicați în mod activ în acest domeniu, le vom oferi mesaje și materiale pentru ca toți actorii să aibă uh, un mesaj comun pe această temă și pentru ca beneficiarii finali să primească la rândul lor aceeași informație. De asemenea, ne dăm seama că trebuie să colaborăm uneori individual și cu statele membre, deoarece contextul național este foarte important pentru a vedea cum poate fi prezentat acest mesaj și pentru a-l face și mai eficient. Și tocmai asta vom Uh, continua să facem pentru rezistența antimicrobiană și nu numai. Domnul Lize, încă o întrebare? În legătură cu a doua întrebare, ați spus la sfârșit, v-ați referit și la alte chestiuni. Eu nu mă referisem doar la rezistența antimicrobiană, dar în general la activitatea ECDC și cred, pentru că din acest punct de vedere cred că trebuie să facem mai mult pentru ca factorii de decizie politici și populația să înțeleagă care este activitatea acestui centru și uh, importanța sa. Uh, poate nu am ales cel mai fericit moment pentru organizarea acestei audieri, însă cu toate acestea interesul colegilor noștri ar fi trebuit să fie mai mare și mi se pare evident că trebuie să faceți mai mult și din punctul de vedere al comunicării importanței uh, acestui cent- centrului dumneavoastră. S-a părut că era neapărat o întrebare, dar aveți dreptate ceea ce spuneți. Am menționat zilele de conștientizare în legătură cu rezistența antimicrobiană, deoarece acest format mi se pare un format model pentru a ajunge la un public mai larg. În momentul de față facem acest lucru și pentru a promova vaccin, nivelul de rata de vaccinare, pentru a învinge ezitările pe care le are populația de a recurge la vaccinuri și spuneam că trebuie să ne adaptăm la contextul național și tocmai asta încercăm să facem pentru ca astfel și eurodeputații, de exemplu, care își cunosc foarte bine circunscripțiile, să poată folosi aceste campanii la nivel național. Vă mulțumesc! Thank you, Chair, and welcome back. Nadalici, din partea SND. Bun venit din nou, doamnă doctor Ramon. E foarte util să avem din nou această discuție pentru a vorbi despre chestiuni atât de importante pentru alegătorii noștri din circunscripție. Timp de 2 ani, dumneavoastră ați fost director al acestui centru, ați dat dovadă de uh, capacități pentru a ocupa acest post. Însă aș avea o întrebare care e practic uh, o întrebare foarte îngrijorătoare pentru mulți cetățeni. În 11 state membre a existat o epidemie de rujeole. În România, uh, 3100 și ceva de cazuri doar. 17 decese au fost înregistrate în aceeași țară. Asta era data, datele pentru 17 martie. Rujola e o boală contagioasă care nu cunoaște limită, deci nimeni nu este practic uh, în afara uh, zonei pe care o poate afecta această boală. Deci statele membre pot fi afectate, țările vecine. Ce face CDC-ul în legătură cu rujeola? A luat legătura cu statele membre și care este rolul uh, în cazul acestei epidemii specifice de rujeola? Vă mulțumesc pentru întrebare. Rujeola este un exemplu Bineînțeles, acum avem 11 țări afectate, România fiind țara cel mai afectată. Este doar un exemplu care ne arată că nu se folosește vaccinarea pe cât uh, ar trebui să se folosească și pe cât e posibil. nu are niciun rost să dăm vina pe o anumită țară, însă, dacă e să ne uităm la date, România. În România, majoritatea cazurilor sunt la copii sub 4 ani. În Belgia, în schimb, la ultima epidemie, categoria cea mai afectată e de peste 15 ani. Deci ceea ce arată că epidemiologia e foarte diferită de la o țară la alta. E, deci e foarte important să știm uh, care sunt categoriile susceptibile de populație. Și aici putem ajuta noi cu date de mm, supraveghere. Aici putem oferi date foarte clare pentru ca măsurile uh, luate să fie bine țintite. În principiu, lucrurile stau destul de simplu. Trebuie acoperite neajunsurile de imunizare și trebuie trasate lanțurile de transmisie și trebuie supravegheat contextul din jurul acestor cazuri pentru a vedea dacă există cazuri susceptibile. În principiu, totul pare ușor. Doamna Dali da, asta se potrivește cu ce spuneați la început când vorbeați despre scepticismul față de știință și faptul că trebuie să facem față um, acestor ezitări ale populației în ceea ce privește vaccinarea. Spuneați că în practică e ușor, însă în, pra- în, în principiu, însă în practică am putea avea, de exemplu, niște orientări comunitare pentru a încuraja rata de vaccinare și pentru a eradica, practic, până la urmă, rujeola. Da, în principiu, dispunem de măsuri avem unelte de comunicare, mesaje din partea personalului medical pentru a le oferi informații părinților, pentru a face față îngrijorărilor acestora, dacă au întrebări în ceea ce privește siguranța vaccinului. Tocmai asta menționam și mai devreme. Trebuie să colaborăm cu țările membre pentru a adapta aceste mesaje la contextul național, deoarece, bineînțeles, trebuie să te adresezi părinților uh, copiilor de vârstă mică într-un fel diferit decât uh, te adresezi părinților uh, adolescenților și asta, bineînțeles, diferă de la țară la țară. Cum referitor la orientări. Da, există, doar că trebuie să ne asigurăm că la nivel decizional problema este luată foarte în serios. Thank you. Next speaker is uh, Mr. Hmm? Gerbrandi. Domnul Gerbrandi. Mulțumesc, doamna Mon pentru faptul că ați venit astăzi aici. Aș aștept ca dumneavoastră să deveniți din nou un uh, director executiv real la ECDC după uh, această perioadă de doi ani. Ca și Peter Lize și eu aș avea o întrebare referitor la rezistența antimicrobiană și planul de acțiune al comisiei care va expira sau va expirat de fapt anul trecut. Deci avem nevoie de un nou plan. Și aș vrea să vă întreb dacă și dumneavoastră sunteți de părere că e nevoie de un plan de acțiune mai agresiv decât cel anterior. Însă, ascultând răspunsurile pe care le-ați dat la întrebarea domnului Peter Lize, v-aș întreba ce credeți despre colaborarea internațională. Ați arătat o hartă cu centrele de control din China sau din alte țări. Știm că supervirusii se vor dezvolta la nivel internațional. Poate că noi acționăm aici, în Uniunea Europeană, însă dacă nu se acționează și la nivel global, vom, ne vom confrunta cu niște situații foarte periculoase. Ce părere aveți despre asta? Referitor la planul de acțiune. Am avut un plan de acțiune, Comisia a evaluat rezultatele muncii depuse și S-a dovedit că am atins uh, o serie din obiective, însă mai rămân multe de făcute și aici intervine acest plan de acțiune. Din perspectiva sănătății, de exemplu. Și, bineînțeles, ne dorim de asemenea ca la nivel internațional Uniunea Europeană să devină un actor mai activ. E drept ceea ce spuneți dumneavoastră. Rezistența antimicrobiană e o problemă uh, internațională și sperăm că prin colaborarea cu Organizația Mondială a Sănătății și cu țările cele mai mari, mai mari vom reuși să abordăm această problemă la nivel internațional. Există și alte modele de colaborare cu Statele Unite ale Americii, cu Canada, în cadrul cărora am încercat deja să normalizăm um, activitatea din acest domeniu. Bineînțeles că există și uh, alte domenii în care ne putem intensifica colaborarea. Mă gândesc aici la India unde apar uh, din, destul de mulți microbi uh, rezistenți la antibiotice. Doamna Conecna. Vă mulțumesc, doamna Amon. Poate că nu așa e tradiția, însă eu vreau să vă mulțumesc, doamnă Evan, deoarece în vremurile grele, când CDC-ul nu a avut un director executiv stabil, dumnea ei a acționat uh, și a făcut o treabă minunată, cel puțin asta am auzit eu. Personalul ECDC v-a apreciat foarte mult activitatea, din câte știu eu, ați organizat uh, noul sediu, noua clădire, unde vă veți muta anul viitor, deci ați uh, făcut foarte, foarte multe lucruri pentru care eu vă sunt recunoscătoare. Poate cei care nu au urmărit uh, lucrurile îndeaproape nici măcar nu și-au dat seama că nu exista un director permanent. Întrebarea mea e următoarea. Ați menționat nevoia de a colabora cu alte agenții europene. Într-adevăr, e un uh, proiect în curs pe care nu trebuie să-l lăsăm deoparte, deoarece nu avem cum să rămânem de unii singuri. Ne puteți da mai multe detalii în legătură cu modul în care întrevedeți colaborarea cu Agenția Europeană a Medicamentelor, de exemplu, care e practic agenția cea mai apropiată de CDC? Da, deja colaborăm strâns cu Agenția Europeană a Medicamentelor în ceea ce rezistența antimicrobiană și vaccinările. Noi încercăm să punem la oaltă toate informațiile pe care le deținem noi și um, EMA pentru a oferi um, decidenților o, o bază mai bună. Avem, de exemplu, un, uh, un raport comun în ceea ce privește consumul de antibiotice și rezistența antimicrobiană la animale și la oameni, raport publicat în 2015, iar în iunie va fi publicată o nouă versiune a acestui raport. Când cei care iau decizii abordează problema rezistenței antimicrobiene, au astfel la dispoziție o imagine uh, completă a situației. În ceea ce privește colaborarea cu Agenția Europeană a Medicamentelor, deci colaborăm cu ei și în ceea ce privește uh, vaccinarea. Agenția um, analizează eficiența vaccinelor, noi uh, modul în care sunt uh, folosite. Deci poate chiar și autorizarea mm, vaccinelor ar putea să se facă prin munca ambelor uh, entități. Deci nu avem doar un schimb de practici, ci atunci când ne planificăm noua activitate și noile programe, colaborăm să vedem în ce domenii putem să ne unim forțele. Doamna Coneșna mai are încă o întrebare. Mulțumesc! Credeți de asemenea că ar putea fi îmbunătățit ceva în legătură cu modul în care v-ați stabilit cadrul de activitate până acum? Credeți că s-ar putea extinde dacă este ne gândim la ceea ce se face în domeniul bolilor infecțioase sau din punct de vedere legislativ? Credeți că acest cadru ar putea fi extins sau uh, nu există motive pentru a vă extinde activitatea? vă referiți la să ne extindem mandatul nostru în ce privește bolile infecțioase sau să abordăm și ceva diferit dincolo de bolile infecțioase? A, la bolile infecțioase. Regulamentul de înființare ne conferă, practic, baza conformitate cu care acționăm. Avem mandat de evaluare a riscului, de oferire de orientări, um, prezentăm opțiuni pentru a lua măsuri de control. Deci asta o facem pentru statele membre prin coordonarea cu Comisia Europeană. Și nu cred că trebuie să dobândim uh, o parte din aceste competențe e foarte bine să colaborăm cu uh, statele membre, cu experții din statele membre și de la comisie și să le oferim dovezile și mijloacele necesare pentru ca ei să ia măsurile necesare ulterior pentru combaterea situațiilor de criză și a bolilor. Mulțumim! Merci, merci. Pour votre présence et pour les réponses que vous apporterez. Mulțumim. Vă mulțumim, uh, doamnă doctor Ramon. Documentele care ne-au fost transmise pentru acest schimb de vederi uh, ne arată că aveți experiență în ceea ce privește gestionarea crizelor și supravegherea bolilor transmisibile. Bolile non-contagioase sunt prioritatea președinției malteze, deoarece reprezintă una dintre principalele cauze de mortalitate în UE, însă vedem de asemenea că și bolile infecțioase uh, sunt în creștere. Fără să um, vinovățim pe nimeni, e clar că sosirea de populații uh, într-o situație precară duce, bineînțeles, la uh, Uh, apariția din nou a anumitor uh, boli și asta pe fundalul scăderii nivelului de vaccinare. Deci de aceea, cum credeți că pot fi consolidate programe de supraveghere a bolilor infecțioase? Ce veți face pentru a asigura o acoperire mm, optimă în ceea ce privește nivelul de vaccinare, când știm că există multe controverse legate de efectele, efectele secundare de la anumite vaccinuri sau când există și probleme legate de uh, rupturile de stoc la altele. questions. Um, strengthen the surveillance for... for uh... Vă mulțumim uh, pentru întrebare. În ceea ce privește problema ridicată de dumneavoastră, deja colaborăm cu statele membre și ceea ce intenționăm noi să facem e să depășim dificultățile pe care le-am întâlnit până acum, și anume să le înlesnim statelor membre raportarea, deoarece ele ne spun că e foarte greu să transmită aceste date. După aceea vrem ca datele din sistemul de supraveghere să fie mai ușor de folosit, mai, um, să fie mai accesibil aceste informații și să poată fi uh, consultate cât mai rapid pentru a vedea cât mai uh, repede care e situația din fiecare țară. Există rapoarte pentru fiecare țări. De asemenea, avem și măsuri de consolidare a capacităților din statele membre. Vrem să uh, formăm personalul dar și să sprijinim detectarea uh, prin intermediul laboratoarelor. O parte foarte importantă pentru bolile ce pot fi uh, împiedicate prin vaccinare. Deci asta e important pentru a împiedica, pentru a opri lanțul de transmitere a unei boli. Acum, referitor la combaterea zvonurilor false în legătură cu efectele secundare. Aici tot ce, ce putem face este să oferim dovezi, să fim transparenți, să spunem ce s-a întâmplat cu adevărat. Uneori, anumite efecte secundare pot apărea întâmplător odată cu vaccinarea, dar nu sunt neapărat efecte secundare. Și referitor la rupturile de stoc. Și aici uh, colaborăm cu Comisia când sunt uh, proceduri comune de achiziții publice, de asemenea putem uh, interveni și e bine de asemenea să existe, ar fi bine să existe și programe între statele membre pentru ajutorarea reciprocă. Doamna Dornano, în precaritate. Când vă vorbeam despre populații în situație precară, mă gândeam la tuberculoză, la mm, rezistența antimicrobiană și la HIV o problemă foarte gravă. Deci ce credeți despre asta? Când vorbim despre uh, vaccinuri, vorbim în continuare de vaccinuri cu 5 sau 6 valențe și se vorbește foarte multe ori că de multe ori există, nu mai există practic uh, uh, disponibilitate la vaccinurile simple, cum ar fi cel pentru tetanos, pentru tuse uh, măgărească. Stai. Nu am înțeles bine întrebarea dumneavoastră lectură cu persoanele aflate într-o situație precară. Da, există categorii vulnerabile de populație care sunt mai afectate de cel puțin două din bolile menționate, TBC și HIV. Și e clar că trebuie să identificăm aceste categorii de populație în țările membre și cea mai bună cale de a avea acces la aceste populații. Și de a le oferi îngrijiri de sănătate, deci asta trebuie să se facă la nivel național. Acum, faptul că anumite vaccinuri nu sunt disponibile principalul ajutor pe care îl oferim noi e să oferim orientări în legătură cu vaccinurile disponibile și modul în care acestora li se poate oferi prioritate. E o asistență imediată pe care o putem oferi. Și spuneam, prin achiziții publice în comun sau printr-un schimb uh, dintre statele membre se poate mm, interveni. Comisia va organiza o întâlnire în curând uh, pe tema vaccinurilor când se va discuta exact despre aceste teme. Vă mulțumim, aici se încheie prima noastră rută de întrebări. Acum începem o a doua rundă câte un minut pentru întrebare, două minute pentru răspuns. Domnul Faria. Obrigado, Sr. Presidente. Muito Andrea por estar aqui. Bem-vinda. Mulțumesc, doamnă președintă. Doamnă doctor, bun venit aici. Eu am fost uh, în ultima delegație organizată la ECDC și am văzut uh, munca importantă pe care o realizați acolo. Aș avea câteva întrebări pentru dumneavoastră și îngrijorarea noastră principală pentru cetățenii din țara mea, din Portugalia. După cum știți, probabil hepatita A este acum uh, prezentă în Portugalia și a fost detectată și în nordul Europei și vreau să vă întreb cum puteți fi mai eficienți pentru a asigura o comunicare la nivel transeuropean și pentru a asigura legături între țările europene pentru a putea avea acțiuni preventive împotriva acestor boli infecțioase și pentru a le preveni. Mulțumesc! Dumneavoastră mă întrebați despre hepatita A, așa este? Într-adevăr. Hepatita este una la care avem probleme cu stocurile de vaccinuri disponibile. Și așa cum spuneam mai devreme, trebuie să vedem dacă avem posibilitatea să se ajute țările între ele. Situația actuală cu uh, cazurile care apar între homosexuali uh, înseamnă că avem niște grupuri specifice de cazuri de hepatita A pentru care avem nevoie de măsuri specifice de prevenție. Din punctul meu de vedere, aceasta nu se poate realiza doar prin uh, o comunicare adresată populației generale, ci e nevoie de canale de comunicare specifice care să fie eficiente pentru această, uh, acest grup de populație. Însă, așa cum am uh, văzut uh, și în uh, lucru, lucru pe care l-am făcut cu uh, HIV-ul, putem utiliza aceleași canale de comunicare și aici. Important însă este să asigurăm vaccinarea pentru că ea este măsura cea mai eficientă pe care o putem utiliza. Mulțumesc. Domnul Zaurinio. Mulțumesc, doamnă președintă. Bun venit, uh, doamna Mona, aici. Sper să continuați uh, ca și până acum cu munca dumneavoastră excelentă. Am vorbit despre rezistență antimicrobiană și cu toții suntem uh, îngrijorați de această situație ne-am centrat în special pe uh, utilizarea excesivă a medicamentelor în domeniul veterinar și agricol. Vorbim aici și despre campanii de sensibilizare, de conștientizare, de faptul că se poate lucra cu statele membre. Ați făcut și uh, propuneri specifice pentru a crește nivelul de conștientizare. Uh, Însă mai există un domeniu pe care n-ar trebui să-l neglijăm și anume cercetarea uh, pentru a descoperi medicamente alternative. Nu ne-ați vorbit în detaliu despre aceste medicamente alternative și aș vrea să știu care este strategia dumneavoastră pentru a susține cercetarea în acest domeniu pentru uh, tratamente alternative. Pe de altă parte, în Portugalia, așa cum se întâmplă și în alte părți ale Europei, uh, Există cazuri foarte multe de hepatita și vreau să vă întreb ce se poate face în această situație. Mulțumesc. În ceea ce privește prima întrebare, strategia de cercetare pentru a găsi tratamente alternative. Cercetarea nu este chiar domeniul nostru de competență, însă ceea ce putem face noi este să uh, avem rapoarte pe această temă pentru a vedea care sunt dovezile științifice existente și ce putem susține pentru a ajunge la medicamente de succes care să fie utilizabile. Este singurul lucru pe care îl putem face, să analizăm uh, dovezile existente, însă nu putem promova cercetarea pentru a ajunge la aceste noi tratamente, pentru că nu este de competența noastră. Legat acum de hepatita A, am uh, menționat și mai devreme, e vorba de o comunicare care trebuie să se facă uh, specific pentru această categorie de populație care este afectată acum, respectiv homosexual. Ce putem face pentru a ajunge până la ei, pentru a implementa măsuri de prevenție și să vedem cum se poate căuta și tratamentul medical atunci când apare boala. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Eck, vă rog. Äh, sehr geehrte Frau Vă mulțumesc, stimată doamna Amon. 25 de mii de oameni își pierd uh, viața datorită rezistenței la um, anti datorită M și domnul Andricoitis a adoptat o, printr-o declarație publică, a spus că RAM este o amenințare imensă vis-a-vis -vis de sănătatea publică și față de uh, viața oamenilor și că această amenințare trebuie să fie combătută pe mai multe fronturi și în mod hotărât. Însă trebuie să recunosc că eu am impresia că campania instituțiilor uh, europene se limitează la campanii de informare publică. În urmă cu 14 uh, zile am votat în Parlamentul European pentru îmbunătățirea condițiilor în care sunt uh, crescuți uh, iepurii și Comisia a spus că nu există o, nu este nevoie de o inițiativă european, paneuropeană din acest punct de vedere. Și eu aș dori să vă întreb uh, în condițiile în care veți deveni director executiv al ECDC, care sunt uh, intențiile dumneavoastră ca în condițiile de a combate uh, RAM în uh, condițiile în care diferite specii, diferite animale sunt crescute în mod intensiv, indiferent că este vorba de iepuri, de păsări și așa mai departe. În cazul iepurilor, de exemplu, se folosește o doză foarte mare de antibiotice, deci nu știu ce ați putea face în mod concret pentru a combate aceste practici. Remit is, uh, Noi ne ocupăm de boli infecțioase la oameni. Aceasta este competența noastră. Deci, chestiunea pe care ați prezentat-o dumneavoastră pur și simplu nu ține de mandatul nostru, decât în cazul în care există posibilitatea de a transmite această rezistență antimicrobiană de la animale către oamenii care îngrijesc aceste animale. Deci avem și situații de genul acesta. E vorba de cazuri pe care, bineînțeles, le analizăm, însă ceea ce ține propriu-zis de uh, bolile animalelor nu ține de competența noastră. Mulțumesc. Doamna Pirec, vă rog. Plaats wil ik uh, eh, dokter Amonde eh, toch danken voor de aanwezigheid hier. Zelfs zit Mulțumesc, doamnă Amon, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Iată de trei ani sunt aici la Parlament și am apreciat uh, munca de la ECDC. Am trecut deja prin mai multe situații de criză și au fost gestionate foarte bine, însă vreau acum să fac legătura cu întrebarea domnului Gerbrandi și a domnului Lize. Ce vom face de acum încolo? Dacă ne uităm la situația legată de rezistența antimicrobiană, am văzut că în țările de jos aceasta a tras atenția la nivelul opiniei publice, ați vorbit de un plan de acțiune. Însă, uh, comisarul Andrius Caite a spus că trebuie să fim eficienți împotriva acestor boli care uh, reprezintă principala problemă la ora actuală. Poate putem lucra cu Comitetul Regiunilor pe această temă. Există persoane din regiunile afectate care lucrează, primari și așa mai departe. Noi îi primim aici la Bruxelles, ei ne pot spune ce se întâmplă acolo la ei acasă, noi spunem ce se întâmplă la Parlamentul European, însă dacă nu ajungem la o abordare comună, nu vom avea niciun rezultat. Dacă continuăm la fel, până la urmă vom avea uh, cazuri de izolare, sute de persoane care vor trebui să fie izolate. Deci e nevoie de un plan de acțiune în care să ne fie alături uh, mass media, presa scrisă, televiziunea, uh, Comitetul Regiunilor și așa mai departe, pentru ca toată lumea să fie cât mai conștientă de această problemă. Credeți că este o soluție bună și dacă da, care ar fi resursele financiare de care avem nevoie? Mulțumesc! Ați vorbit de Comitetul Regiunilor. Eu cred că nu numai cu ei trebuie să lucrăm. Ar trebui să cooperăm cu toată lumea, pentru că ani de zile am încercat să facem vizibilă această problemă, să o aducem în atenția tuturor, în special a liderilor politici. Acum, iată, am reușit acest lucru. Așa cum ați spus și dumneavoastră, acum trebuie să ne asigurăm că toată lumea se coordonează și își unește eforturile, pentru că cel mai uh, uh, dăunător pentru noi ar fi dacă mesajele primite ar fi diferite din uh, perspective diferite. Ce spuneam mai devreme în legătură cu ziua de conștientizare pentru rezistența antimicrobiană la nivelul european este tocmai în genul propunerilor dumneavoastră, pentru că e vorba de multe NGO-uri, OMS-ul și așa mai departe, care sunt implicate în acest domeniu și Uh, OMS-ul organizează, de exemplu, săptămâna împotriva rezistenței antimicrobiene în același timp cu uh, ziua pe care o organizăm noi. Am văzut că există deja țări care preiau aceste mesaje și fac campanii la nivel național cu acele grupuri de populație care sunt importante, de exemplu cu doctorii care fac rețete, cu cei care lucrează în spitale, cu pacienții avem uh, comunicări, seminare și așa mai departe. Deci există o astfel de abordare multimodală care de fapt este singura posibilă. Și printre cei care sunt implicați uh, nu se află doar organizațiile care se ocupă de sănătatea oamenilor. E vorba și de veterinari, de companiile farmaceutice. E vorba de actori uh, din toate domeniile care sunt dornici să se implice și lucrează pe această temă. Rezultatele au uh, apărut deja, însă mai e nevoie de mult timp pentru a ajunge la rezultatele finale scontate și trebuie să fim pregătiți să așteptăm uh, încă 5-10 ani pentru a ajunge acolo unde ne dorim. Mulțumesc. Și acum, doamna Meliar. Vă mulțumesc, doamna președinte. Doamna doctor Amon, vă felicit pentru numirea dumneavoastră și sper că veți reuși să vă continuați activitatea foarte bună la acest centru. Eu aș dori să mă refer la colaborarea cu altă agenție europeană și anume EFSA. Există, avem standarde înalte pentru alimentele noastre, acestea sunt foarte sigure, însă, în mod repetat, există cazuri de infecții cu salmonella cu, și cu alți microbi, campylobacter, de exemplu. Și aș dori să vă întreb cum funcționează colaborarea cu EFSA și cum, put, cum se poate acționa mai rapid în interesul consumatorilor. Um... Cooperarea cu EFSA este uh, cea, de, cea mai lungă de durată pe care am avut-o până acum, pentru că din 2006 încoace Există un uh, raport comunitar uh, asupra zoonozelor pe care îl facem. De asemenea, un raport uh, legat de agenți patogeni cu date umane, pe animale, îngrășăminte pentru animale și așa mai departe. Deci, e un raport foarte important, unic și tocmai în felul acesta se poate aborda această problemă. Ceea ce facem noi, practic, este mai mult decât o analiză comună și prezentarea acestui raport. Realizăm și comunicări de presă în comun. Iar din punctul de vedere al focarelor de infecție care apar, avem de asemenea declarații comune. Deci cele două lucrează împreună și oferă practic uh, opțiuni pentru măsurile de luat. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Faria încă o dată, următorul vorbitor. Mulțumesc, doamnă președintă. Doamnă Amon, aș vrea să vă vorbesc acum despre HIV Uh, care a reprezentat o îngrijorare foarte mare pentru portughezi. Știm că în acest domeniu diagnosticul precoce este absolut esențial pentru a controla situația și pentru a lua medicamentele necesare pentru a reduce consecințele. Vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră legată de un eventual consens european în acest domeniu, ținând cont de specificitățile fiecărui stat membru. Pe de altă parte, dacă ținem cont de faptul că progresele făcute în ultimii 30 de ani au fost destul de importante, în special pentru HIV, vreau să vă întreb uh, care sunt lecțiile de învățat pentru alte domenii de sănătate și care sunt viitoarele îngrijorări legate de HIV. Mulțumesc! Da, voi începe cu uh, HIV și, așa cum ați spus și dumneavoastră, este o adevărată îngrijorare. Este important ca diagnosticul să fie făcut uh, cât mai rapid cu putință și cei care sunt diagnosticați uh, precoce trebuie să aibă și un tratament adecvat. Dacă vedem însă care sunt obiectivele de dezvoltare durabile și obiectivul care se referă la HIV în special, și anume să se pună capăt HIV-SIDA până în 2030, uh, e clar că acest obiectiv nu îl putem atinge doar prin diagnostic. Acesta poate fi atins doar dacă ne centrăm mult mai mult pe procesul de prevenire a acestei boli. Și tocmai de aceea încercăm să promovăm această problemă. E bine că tratamentul acum este disponibil și persoanele infectate pot să ducă aproape o viață normală. E clar că totuși, fără HIV, calitatea vieții este și mai bună. Deci ar trebui să uh, facem campanii și mai puternice din punctul de vedere al calității de viață, din punct de vedere uman, etic și din punct de vedere economic, pentru că astfel de tratamente nu sunt deloc ieftine. Deci și din această perspectivă, merită să ne gândim la cum putem îmbunătăți măsurile de uh, prevenire. Este un principiu pe care ar trebui să-l aplicăm în general, pentru că centrul nostru ar trebui să se cheme Centrul pentru Prevenire și Control, deci ar trebui să activăm și acest aspect preventiv uh, al muncii noastre și pentru alte boli. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Dali, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă doctor Amon. Noi revenim cu tot felul de întrebări, pentru că este o dezbatere foarte interesantă și în cuvântul introductiv ați făcut mai multe referințe la care am să revin acum. Dumneavoastră ați spus cu tărie că trebuie să ne asigurăm că se iau uh, măsuri uh, imediat și nu cu un an mai târziu decât trebuie și bănuiesc că vă gândeați la anumite cazuri specifice. Însă, mi se pare că e foarte ușor să spui că trebuie să iei măsuri uh, imediat, dar de multe ori e nevoie de timp pentru a lua măsurile necesare și pentru a le implementa. Vorbim aici însă despre o temă absolut importante și sunt absolut de acord cu dumneavoastră că măsurile trebuie luate imediat, de preferat ieri decât mâine. Cum faceți acest lucru, însă din punct de vedere practic? Când vă confruntați cu astfel de cazuri, cum faceți ca măsurile imediate să fie implementate? Da, mulțumesc. Eu mă refeream în special la evaluările de risc rapide pentru că munca noastră de identificare a factorilor de risc timpuriu, aceasta este o parte esențială pentru noi, pentru că încercăm să vedem care pot fi problemele pentru a identifica cât mai devreme cu putință eventuale tendințe ce ar putea ajunge și afecta la nivelul UE. Și de aici ajungem la evaluările de risc prin care oferim diverse opțiuni de prevenire și control, bineînțeles. După cum ați spus și dumneavoastră, unele dintre aceste măsuri se referă la măsuri ce pot fi implementate foarte rapid și care pot rezolva o situație urgent, o criză, de exemplu, un focar de infecție, însă nu sunt măsuri care să fie eficiente și pe termen lung. Pentru că măsurile pe termen lung necesită, de exemplu, o întărire a capacităților, o schimbare a infrastructurilor, implementarea diverselor instrumente și așa mai departe. De aceea, cred că aici trebuie să intervină coordonarea între noi și țările membre care au nevoie de susținere pentru a face față acestor probleme cât mai devreme cu putință din punctul nostru de vedere, obiectivul este să întărim nivelul de pregătire la nivelul UE, ajutând țările să intervină cât mai rapid cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum am și eu o întrebare, în final, pentru dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb care sunt provocările cele mai mari cu care va, vă confruntați ca și manager, deci mă refer la resurse și buget, în calitate de director al ECDC. După cum spuneam, provocările cu care mă confrunt sunt cele de natură economică, cu care ne confruntăm cu toții. Uh, încă de la începutul anului 2018 uh, vom uh, fi finalizat acel procentaj de 10% pe care îl aveam marcat și s-ar putea să apară și limite sau restricții suplimentare pentru resursele noastre. De aceea spuneam că trebuie să ne centrăm pe acele activități unde impactul este major. E un lucru pe care trebuie să îl evaluăm, impactul măsurilor pe care le implementăm. Vorbeam aici și de obiective și acest lucru se poate face și stabilind un dialog cu interlocutorii noștri. Noi putem face propuneri, putem propune activități, însă până la urmă acest lucru trebuie să fie stabilit în cooperare cu interlocutorii noștri și punctul lor de vedere este extrem de important pentru noi. Tocmai asta vroiam să spun atunci când precizam că trebuie să uh, avem un impact maxim prin munca noastră. Pentru că dacă ajungem la un rezultat independent, de calitate ridicată, dar pe care nu-l folosește nimeni, indiferent că o facem în mod eficient sau nu, pur și simplu nu contează. E o risipă de resurse dacă nu, nimeni nu le folosește, aceste rezultate. Deci ar trebui să ne centrăm pe ceea ce este util și a, aceste rezultate utile să le facem în mod cât mai eficient cu putință. Mulțumesc! Dragi colegi, vă mulțumesc și pentru întrebările pe care le-ați adresat și acum aveți dreptul la declarația finală, doamna Amon, pentru a face sinteza tuturor celor discutate. Aveți maxim 5 minute la dispoziție. Really like to thank you. Aș dori să vă mulțumesc uh, din inimă pentru toate întrebările pe care mi le-ați adresat. Uh, sper că am reușit să vă ofer răspunsuri satisfăcătoare și cred că aceste întrebări în același timp m-au ajutat să înțeleg ceea ce este important pentru dumneavoastră. Vă asigur că o să le parcurg cu atenție și că ele vor afecta activitatea mea din următorii ani. Subiectele atinse, așa cum preconizau și, și eu, sunt subiecte pe care și noi le considerăm a fi prioritare, însă cred că așa cum ne-au arătat ultimii ani, cu toții trebuie să înțelegem că planurile făcute pot fi răsturnate de noi crize care pot uh, apărea o pandemie de gripă, de exemplu, care poate apărea oricând și atunci uh, trebuie să ținem cont de toate aceste posibilități. Pur și simplu doream să vă atrag atenția că nu neapărat planurile făcute acum vor rezista pentru întreaga perioadă, pentru următorii 5 ani. Mai ales ultima întrebare uh, îmi permite să vă transmit faptul că în următorii ani s-ar putea să trebuiască să lucrăm cu priorități negative, că nu totul, chiar dacă considerăm că um, este, că ar fi o măsură absolut necesară, nu va fi posibil de realizat plecând de la resursele de care dispunem. Cheltuielile pentru cooperarea globală, de exemplu. Și pentru acestea va fi nevoie de resurse, diferite resurse. Și va trebui să ne descurcăm cu um, ceea ce avem la dispoziție. Va trebui să vedem care sunt opțiunile de a ne extinde activitățile. Dacă nu vom dispune de asemenea opțiuni, va trebui să ne reducem activitatea. Tocmai de aceea aș dori să vă cer să înțelegeți că s-ar putea să nu reușim să realizăm, să atingem toate obiectivele trasate. De asemenea, uh, afirmația mea din trecut privind la uh, privind uh, eficientizarea activității noastre. Însă nu acesta este obiectivul nostru, ci obiectivul nostru este de a identifica uh, de a analiza, uh, de a comunica în legătură cu bolile infecțioase. Deci acesta este și transmisibil, acesta este principalul nostru obiectiv. Deci uh, mă bucur că se discută despre eficientizarea, din, din punctul de vedere al impactului uh, centrului nostru în temeiul mandatului care a dus la crearea acestui centru. Deci din acest punct de vedere putem să discutăm despre eficientizare, eficientizarea activității noastre. Deci acesta este obiectivul cel mai important pentru mine. Organizația noastră să elimine elementele care uh, fac ca resursele să nu fie folosite pentru atingerea sarcinilor trasate pentru centrul meu. Deci, din acest punct de vedere, sunt de acord. Însă, nu, dori, nu doresc să fac niciun compromis atunci când vine vorba de obiectivele, de sarcina pe care trebuie să o aibă centrul, uh, centrul nostru. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Amon, dragi colegi. Am uh, încheiat uh, audierea candidatei la funcția de director executiv al ECDC. O să discutăm despre această audiere și vă mulțumesc foarte mult, doamna Amon. Now, dear colleagues, we move to the item. Dragi colegi, trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi discutarea unui proiect de raport de care s-a ocupat uh, domnul Seb Dens privind acțiunea Uniunii Europene privind durabilitatea. Dezbaterea este începută de raportor. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să mulțumesc și colegilor pentru că dau dovadă de interes pentru acest raport. Mă bucură faptul că, am, că birourile noastre au reușit să comunice foarte bine între ele. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru acest lucru. Este o chestiune foarte importantă, cea a obiectivelor de dezvoltare durabilă, care se referă la toate aspectele activității Uniunii Europene și este dificil uh, atunci când ai o, o chestiune atât de transversală, să găsești toate planurile de acțiune relevante pentru toate domeniile relevante. Eu, prin raportul meu, uh, am dorit să mă refer la ideea că nu este vorba doar de un uh, un set de lista de verificat care trebuie să fie uh, redactat de Uniunea Europeană. Nu este vorba doar de un program de lucru cuprinzător, dar și de un proces de comunicare între instituțiile europene și între toate nivelurile de guvernare naționale, regionale și locale. Singura posibilitate prin care putem spera să atingem aceste obiective de dezvoltare durabilă este să nu creăm pur și simplu o listă de acțiuni care să reflecte ODD-urile, ci să găsim posibilitatea de a demonstra prin activități concrete pe viitor cum, reuși, cum intenționăm să atingem obiectivele de dezvoltare durabilă. Toate ODD-urile au fost semnate și au fost, au fost asumate de fiecare stat membru în parte și de Uniunea Europeană în mod colectiv. Aceste obiectivuri, obiective acoperă obiective generale ale Uniunii Europene, dar și obiective ale statelor naționale, ale autorităților regionale și locale. De urmare, este foarte important ca acest proces să ducă la atingerea acestor obiective și să permită în același timp uh, uh, tuturor actorilor responsabili pentru atingerea lor că sunt în, în situația de a le putea atinge. Este rușine, cred, ținând seama de importanța acestei chestiuni, că doar câteva comisii ale Parlamentului European au decis să depună un aviz pe, pe acest raport. And the technical expertise that we need, but it does give us in the committee and me in particular. Acest lucru ne limitează expertiza de care dispunem, însă ne permite nouă comisie EVI să dăm dovadă de un grad mai mare de creativitate prin propriul uh, nostru raport. Cred că este important să recunoaștem care sunt uh, domeniile în care obiectivele de dezvoltare durabilă vor duce la îmbunătățirea calității vieții, nu doar în statele în curs de dezvoltare, dar și aici în Uniunea Europeană. Um, a existat o limită de cuvinte, sunt doar 800 de, 800 de cuvinte în acest raport și um, Poate ar fi fost util dacă am fi putut să scriem mai mult, însă acest lucru ne-a determinat să respectăm o structură foarte clară pentru text, care s-ar putea să fie îmbunătățit, însă prin uh, amendamentele votate de către comisia noastră. Am încercat ca Uh, respectând uh, limitele impuse, să ating câteva puncte. Proiectul de raport uh, dorește să furnizeze un context suplimentar pentru o faie de parcurs viitoare care să discute despre viitorul Uniunii Europene, astfel încât obiectivele de dezvoltare durabilă să se reflecte în toate propunerile cheie făcute de Comisia Europeană acum și pe viitor și am dorit să spun că atunci când discutăm o abordare uh, la nivelul Uniunii Europene, o platformă la care să participă toți uh, actorii relevanți să aibă un rol important pentru că uh, obiectivele de dezvoltare durabilă nu vor putea fi atinse dacă nu sunt implicați toți actorii la toate nivelurile și nu doar, autori, nu doar autoritățile locale, regionale și naționale, dar și reprezentanții societății civile. Există multe puncte de contact între ODD-uri și acordul climatic de la Paris. Am încercat de asemenea să recunosc care sunt domeniile în care factorii de decizie politici au îndepărtat Europa de atingerea ODD-urilor, obiectivelor de dezvoltare durabilă, de exemplu, prin subvenționarea carburanților biologici insist și asupra faptului că nu toată lumea are de câștigat, din păcate. Există perdanți uh, clari dat în, în urma măsurilor uh, existente deja din punctul de vedere al industriei industriale. A devenit, uh, a devenit la modă să considerăm, să, ne, să, ne, să considerăm că soluțiile ar fi simple sau că nu există probleme. Ei bine, există probleme mai ales pentru cei care sunt activi în industriile care au un impact direct și negativ asupra uh, schimbărilor climatice și nu uh, putem să ne mai prefacem, să, ne, să spunem că doar ne prefacem că avem măsuri uh, durabile, pentru că anumite industrii vor trebui să dispară în mod treptat. Este un lucru inevitabil și uh, acest lucru înseamnă că cei afectați de acest fenomen nu vor trebui să fie lăsați să se descurce singuri. Uh, trebuie să ținem seama de interesele tuturor, inclusiv a celor care fac parte din aceste sectoare industriale care vor fi afectate. Am început deja să modific propriul uh, raport, să depun propriile mele amendamente, respectând procedura puțin ciudată care există din acest punct de vedere în Parlamentul European. Um, unele amendamente se referă, la, se referă la această platformă la care participă mai mulți reprezentanți ai diferitelor, ale diferitelor niveluri de uh, autorități, pentru că noi nu putem să uh, Uh, lucrăm noi singuri aici, trebuie să existe un proces colectiv în care să se desfășoare un dialog între noi și autoritățile locale. Trebuie să înțelegem unde se regăsesc cele mai bune practici. Acestea uneori sunt la nivelul Uniunii, alteori, uh, din potrivă, la nivel local, la nivelul uh, municipiilor, localităților și în acest punct de vedere trebuie să recunoaștem calitatea activității Comitetului Regiunilor, o organizație care ne ajută să înțelegem care sunt uh, detaliile pe care trebuie să insistăm din punctul de vedere al autorităților locale. Și sper că prin această platformă vom crea un adevărat forum prin care Parlamentul, Comisia și autoritățile locale împreună vor putea să identifice uh, barierele existente uh, și să le îndepărteze și sper că și colegii vor depune amendamente care să reflecte propriile experiențe din acest punct de vedere, care ne vor ajuta să să identificăm uh, barierele existente în continuare și care să ne ajute să găsim o viziune de viitor uh, uh, durabilă. Este deosebit de important acest lucru, nu doar pentru activitatea Comisiei noastre, dar și pentru activitatea în general a Parlamentului European, pentru imaginea Uniunii Europene pe viitor Um, cred că această chestiune va trebui să devină parte din activitatea noastră de zi cu zi și aștept acum părerea colegilor. Mulțumesc, dau cuvântul raportorilor din umbră acum. Domnul Faria este primul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, în primul rând aș dori să mulțumesc raportorului, domnului Dens. Eu sunt raportor din umbră pe acest, uh, pe acest raport, care subliniază provocările uh, importante cu care se confruntă uh, Uniunea Europeană pentru transformarea în realitate a Agenției 2030 pentru o dezvoltare durabilă, ad- adoptată de Organizația Națiunilor Unite pentru o dezvoltare durabilă. Cred că Uniunea Europeană are în fața sa o oportunitate unică pentru a-și consolida leadership-ul din punctul de vedere al durabilității. Trebuie să dăm dovadă atât de ambiții, însă să fim și foarte riguroși în um, punerea în aplicare a strategiei uh, 2030. Este nevoie să găsim uh, soluții durabile în fața provocărilor globale. Lumea este în schimbare și uh, provocările cum ar fi schimbările climatice, criza economică și financiară, ne-au demonstrat că dimensiunea de, dimensiunea de mediu este strâns legată de dimensiunea socială, de exemplu. Nu putem să mergem înainte doar cu una dintre aceste dimensiuni, așa cum spunea chiar și raportorul, domnul Dens. și, din acest punct de vedere, voi colabora la bunătățirea acestui raport. Provocarea cheie se referă la consolidarea dimensiunii politice acestui raport. Avem nevoie de un plan de acțiuni concret pentru ca dezvoltarea durabilă să devină, să vină, să vină în centrul, în centrul tuturor politicilor uh, Uniunii Europene. Obiectivele de dezvoltare durabilă sunt acoperite deja de diferite acțiuni, de diferite măsuri europene, însă nu trebuie să pierdem din vedere că acest lucru nu este suficient pentru ca obiectivele de dezvoltare durabilă să poată fi atinse cu succes atât la nivelul Uniunii Europene cât și în statele membre. Dragi colegi, Cred că acest raport ar trebui să identifice măsuri concrete pentru a depăși lacunele existente, deficiențele existente ale politicilor ex- ex- existente care împiedică atingerea acestor obiective de dezvoltare durabilă. Trebuie să promovăm politici um, coerente, integrate, să conciliem măsurile politice pe termen scurt cu cele pe termen mediu și uh, lung Trebuie să adoptăm un cadru de uh, indicatori care să ne uh, permită să măsurăm modul în care obiectivele agendei 2030 au fost atinse și Acestea sunt doar unele dintre prioritățile pe care le avem. Comunicarea este deosebit de importantă. Prin acest uh, raport dorim să îndemnăm Comisia Europeană să își respecte mandatul și să garanteze faptul că principiile agendei 2030 se regăsesc cu totul în uh, agenda de politici ale Uniunii Europene. Și după cum am spus, avem nevoie de un plan de acțiuni uh, concret și pragmatic. Comunicarea Comisiei Europene din 21 noiembrie, intitulat Următoarele etape pentru un viitor uh, european durabil, re- a reafirmat principiul dezvoltării durabile, care se regăsește în Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030. Însă nu, progres- nu se progresează și nu se oferă detalii despre cum Agenda 2030 uh, poate deveni mai, com- mai concretă. Comisia uh, propune crearea unei platforme cu un rol activ în follow-up și în uh, schimbul de bune practice când vine vorba de punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă în toate sectoarele statelor membre și ale Uniunii Europene. Însă, cu toate acestea, cu toate acestea, din acest punct de vedere, s-au înregistrat prea puține pro- progrese. Deci, din punctul meu de vedere, acestea sunt elementele uh, Um, pe care le voi include în acest, sper că le voi include în acest raport, dacă amendamentele depuse de mine vor fi uh, acceptate. Dezvoltarea durabilă este esențială pentru proiectul european și Parlamentul European trebuie să joace un rol uh, cheie pentru a permite o, ca toată lumea pe planetă să poată să ducă o viață demnă, așa cum a spus și raportorul domnul Dens. Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Gerbrandi. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să-i mulțumesc lui Seb Dans pentru raportul său. O să încep cu comunicarea comisiei. În mod obișnuit privesc uh, pozitiv uh, activitatea comisiei, însă m-a șocat când am citit această comunicare. Este incredibil de uh, slabă. Sunt uh, de acord doar cu titlul său, următoarele etape, următorii pași pentru viitorul dezvoltării durabile în Europa. Mi se pare incredibil faptul că Comisia Europeană a ratat ideea centrală a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Dacă comparăm, comparăm obiectivele de dezvoltare ale mileniului cu obiectivele de dezvoltare durabilă, care este uh, diferența principală? Națiunile Unite au recunoscut că combaterea sărăciei este posibilă doar dacă se ajunge la o economie durabilă. În comunicarea, din comunicarea Comisiei reiese faptul că, de fapt, uh, nu se dorește decât bifarea anumitor uh, uh, pătrățele și cam atât. Ne, confruntăm cu provocări imense în Europa. Economia, crearea de locuri de muncă, populația care îmbătrânește, Siria și așa mai departe. Dar cu toate, toate aceste provocări sunt insignifiante în comparație, în, în comparație cu provocarea majoră legată de tranziția înspre economie uh, durabilă, condiția sine qua non fără de care nu vom putea să facem față um, celorlalte uh, provocări. Și Comisia pur și simplu a ratat uh, acest lucru și nu pot să înțeleg de ce. Uh, Parlamentul European a spus că primul vicepreședinte al Comisiei Europene trebuie să fie responsabil cu, pentru dezvoltarea durabilă. Ideea fusese că, ca dumnealui să vină cu agent, cu agenda de viitor care să ne demonstreze că durabilitatea este uh, în centrul tuturor politicilor viitoare, ceea ce nu se întâmplă. În josul paginii 7 se spune că modelul social european nu va fi durabil pe viitor, dacă creșterea rămâne la nivelul actual. Nu. Modelul social european va fi durabil doar dacă vom reuși ca economiile noastre să devină durabile. Deci nu mai discutăm aici de modelele economice de bază și așa mai departe vechi. Discutăm despre durabilitate. Dacă America discută despre America First, Uh, America în prim plan, nu ar trebui să răspundem noi cu Europe First, ci să insistăm asupra importanței durabilității. Și nu facem acest lucru din punctul de vedere al biodiversității. Este polița noastră de asigurare de viață. Și nu facem <laughs> nimic din acest punct de vedere, nu atingem niciunul din obiectivele legate de biodiversitate. Și Comisia nu face absolut nimic. Poate domnul comisar Vela încearcă să facă ceva, însă de acest lucru ar trebui să se ocupe cei de la vârf. Deci este profund uh, dezamăgitor pentru mine și insist atât de mult asupra acestui lucru astăzi, pentru că ne aflăm la o răscruce de drumuri. Ne așteaptă Brexitul, însă avem o, o ocazie imensă de a transforma cu adevărat uh, politicile Uniunii Europene. Ne gândim la viitorul cadru financiar multianual. De ce pentru Fondul European de Investiții Strategice durabilitatea nu a devenit o, condi- o condiție sine qua non? De ce nu discutăm despre investiții care să promoveze biodiversitatea, astfel încât pe viitor să nu mai trebuiască să recurgem la intervenții costisitoare? Deci, Fondul European de Investiții Strategice ar trebui să fie revizuit în mod profund Politica agricolă comună, de asemenea, uh, ar trebui să facem mai multe din acest punct de vedere. Trecem printr-o perioadă deosebit de importantă, de, de, de interesantă și Comisia publică o comunicare care poate fi rezumată doar la titlul pe care îl poartă. Deci uh, aș lansa un apel Comisiei să-și facă temele de acasă, nu știu, aștept cu nerăbdare răspunsurile pe care ni le oferă reprezentanții Comisiei și aș prefera ca data viitoare alături de noi să fie vicepre, prin, prin vicepreședintele Comisiei alături de noi, domnul, domnul Timmermans, pentru a ne explica de ce ne pierdem timpul cu aceste comunicări. Mulțumesc, are cuvântul domnul Eck. Ja, vielen Dank. Eigentlich kann ich mich meinem Vorredner an Vă mulțumesc. Nu pot decât să mă alătur celor spuse de antivorbitorul meu. Într-o comunicare din octombrie 2016, Comisia Europeană spunea că uh, societățile de astăzi sunt confruntate cu multe probleme legate de durabilitate, printre altele schimbările climatice, poluarea mediului înconjurător, energia uh, durabilă. Eu sunt de acord cu această afirmație, însă trebuie să recunosc că sunt profund uh, dezamăgit de faptul că din comunicările publicate de Comisia Europeană nu reiese nici o viziune, nu reies viziunile necesare fără de care nu vom reuși să depășim problemele cu care ne confruntăm. Cum este posibil ca această comunicare privind uh, durabilita- durabilitatea consumului, durabilitatea Uh, producție este tratată atât de neglijent de Comisia Europeană. Nu înțeleg de ce durabilitatea nu este prioritatea de vârf pentru Comisia Europeană, pentru că uh, discutăm despre modul în care vom trata în următoarele decenii această planetă, singura de care dispunem. Vă aduc aminte de comunicare Agenției Europene de Mediu care spune că 60% din uh, speciile protejate și 77% din uh, ecosisteme sunt periclitate ceea datorită intensificării activităților uh, agricole, printre altele. Foarte multe studii ale Organizației Mondiale uh, pentru Alimente au demonstrat cum practicile agricole înrăutățesc calitatea solurilor, și cum agricultura intensivă, mai ales, uh, reduce biodiversitatea. Drept urmare, aș dori să cer Comisiei Europene și Comisiei noastre să profite de recomandarea doamnei Ela Elva, raportoarea specială ONU pentru dreptul la hrană, care cere o, o revoluție adevărată, o reformare uh, fundamentală a, a modului de a produce și de a consuma în, uh, în Europa. Comunicarea Comisiei nu va fi nici cum suficientă. Propunerea făcută, comisiei de, propunerea făcută de comisie nu este suficient de, de, de ambițioasă, este, este superficială, este, este chiar ignorantă. Și în uh, Zarland, uh, locul de unde vin eu, dacă ignoranța ar durea, am auzea urletele de durere până aici. Thank you, Mr. Eck. And now I have to give the floor to myself. Sorry for that. Dragi colegi, și eu aș avea o întrebare. Nu mă așteptam să trebuiască să conduc această reuniune. În primul rând vreau să mă alătur colegilor care spuneau că sunt destul de dezamăgiți de comunicarea comisiei, deoarece aceasta e departe, foarte departe de ceea ce e necesar pentru a atinge aceste obiective și e clar că avem nevoie de politici mai puternice din partea Uniunii Europene pentru atingerea acestor obiective de dezvoltare durabilă. S-ar vrea să mă concentrez mai mult pe raportul colegului nostru. E un exercițiu excelent, o bază bună pentru a lucra în continuare și trebuie să vedem ce putem face începând cu acest uh, raport. Salut faptul că în raport îi se cere comisiei să respecte să asigure o concordanță între regulamente și legislație și ODD-uri și se spune că e important ca toate obiectivele și angajamentele luate de Uniunea Europeană să fie în conformitate cu cele de la Paris. Acum, referitor la uh, economia circulară și obiectivele de eficiență energetică. Da, nu e suficient să avem doar niște exerciții de fațadă în acest uh, domeniu, ci trebuie creat totul complet nou. Referirea la cetățeni și regiuni de asemenea foarte importantă, însă cred că pe alocuri raportul ar putea fi mai um, ar putea fi îmbunătățit. În primul rând, din partea Comisiei avem nevoie de un sistem de scanare a tuturor politicilor europene și a finanțării europene și naționale pentru a vedea dacă acestea respectă sau nu ODD-urile. nu cred că există o controlare, o așa numită monitorizare sau scanare sistematică pentru a vedea dacă anumite domenii de politică ne ajută sau nu să atingem uh, ODD-urile. Și există anumite exerciții ce pot uh, fi întreprinse de comisie, cum e care au început deja să se pună în practică, cum ar fi evaluarea privind uh, mediul, însă nu sunt suficiente nu e suficient ce se face și cred că statele membre au o marjă de manevră mult prea mare, iar nivelul de control și monitorizare din partea Comisiei e prea redus. De asemenea, cred că ar trebui să vorbim mai răspicat în ceea ce privește biodiversitatea. Trebuie să știm că e una din principalele probleme cu care trebuie să ne confruntăm în ceea ce privește durabilitatea și resursele naturale și sistemele de biodiversitate sunt în pericol în Europeană și trebuie făcute mult mai mult pentru a le proteja prin parteneriate puternice, dar și printr-o implementare mai bună a legislației și măsurilor existente. Și în ultimul rând, există și o serie de alte chestiuni pe care le-am discutat și la, raport, la reuniunea raportorilor din umbră, însă, eh, insist, și acum pe importanța conștientizării, a sensibilizării populației. În Europa vedem cum nu doar unele guverne, ci și opinia publică uh, par să nu mai conștientizeze importanța acestui subiect. Trebuie să-i convingem pe cetățeni că fără o Uniune Europeană durabilă nu avem nicio șansă. Uh, în secolul 21. Vă mulțumesc și următorul vorbitor, doamna Evi. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu salut raportul prezentat de colegul Dens. Să și eu, bineînțeles, trebuie să critic punctul de pornire și anume propunerea comisiei. primă reflexie cu privire la datele pe care trebuie să ne bazăm evaluările. De exemplu, raportul Agenției de Mediu europene în legătură cu starea mediului înconjurător din anul 2016, aceasta ar trebui să fie baza de plecare pentru orice uh, reflexie de acestea. Situația e foarte tristă și îngrijorătoare. Și din raport se arată că 4 din 30 de indicatori uh, arată o înrăutățire în timp a unei uh, serii întregi de sectoare, mai ales în ceea ce privește biodiversitatea, conservarea habitaturilor sau uh, emisiile de dioxid de carbon, mai ales în sectorul transporturilor chiar și în ceea ce privește calitatea apelor de suprafață. Aici nu avem date. Date pe care statele membre uh, cu greu le transmit și le publică. Deci astfel în 2020 nu avem cum să atingem aceste obiective. Asta e clar. Mai sunt și alte șapte sectoare în care lucrurile s-au îmbunătățit în timp, însă și aici e greu să se ating obiectivele în 2020. Despre ce sector e vorba? Expunerea sistemelor uh, terestre la eutrofizare, oxizii de azot, de plumb, expunerea la poluarea fonică sau consumul de carne pește și produse din lapte. Deci o serie întreagă de sectoare care cu greu vor atinge obiectivele pe care ni le-am uh, prestabilit. Doar 9 din 30 de sectoare, doar în 9 din 30 de sectoare se vor atinge obiectivele. Deci, dar fiindcă lucrurile stau foarte prost, ar fi foarte util să ne concentrăm atenția mai ales asupra celor sectoare în care acțiunile comunitare uh, trebuie relansate. Și pentru asta ar trebui să ne gândim la indicatori, adică la capacitatea noastră de evaluare. De ce spun asta? Deoarece de prea multe ori avem niște indicatori uh, foarte puțin preciși. De exemplu, la calitatea, referitor la calitatea aerului în orașele noastre, de foarte multe ori se spune că PM10 și PM2,5 sunt în scădere, însă nu se ține cont de faptul că se subestimează faptul că expunerea scăzută la aceste uh, uh, particole minuscule sunt din cauza Uh, creșterii nivelului la alte substanțe poluante, cum ar fi oxizii de azot. Deci nu neapărat filtrele ne protejează, ci faptul că ies, uh, cresc alte cresc nivelurile de alte substanțe. Deci astfel de informații trebuie să avem. ETS-ul acum, un element central din politica de mediu. A venit momentul să avem o evaluare mm, critică, deschisă, să ne dăm seama că acest sistem nu a stimulat practic uh, luarea de măsuri în acest domeniu. Nu s-au stimulat nici uh, investițiile din partea sectorului industrial pentru a avea o producție mult mai ecologică și sunt de acord cu colegul Denz. Din păcate, o mare parte din uh, finanțarea comunitară E o finanțare de multe ori pentru mari proiecte, de multe ori inutile și de multe ori poluante. Sau proiecte care sunt clar legate de combustibilii fosili. Și e clar că nu asta este direcția în care vrem să ne îndreptăm. Vă mulțumim, doamna Dornanu. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și raportorului pentru muncă. Documentul Comisiei în legătură cu un viitor european, uh, iată, tratează de avalma șomajul, egalitatea între bărbați și femei sau chestiuni ce țin de Comisia noastră, economia circulară sau tranziția energetică. Cu greu să nu fii de acord pe fond Într-adevăr, trebuie să avem o schimbare paradigmatică în ce privește modul nostru de funcționare, însă, înainte de a aborda urmările, trebuie să tratăm problema de la rădăcină, și anume intensificarea fluxurilor economice și umane. De asta a dus la, avem o producție atât de mare de deșeuri, de plastic, gândiți-vă la mările și oceanele noastre. Schimbarea înseamnă un nou model economic. Trebuie însă să ne protejăm industriile europene. Mă gândesc, de exemplu, la investițiile propuse de comisie în domeniul energiilor negenerabile. Știm că astăzi în sectorul fotovoltaic, dar și în sectorul eolian, industria europeană a fost practic uh, distrusă de uh, dumpingul de stat uh, chinez cu precădere are rost să propui investiții publice fără să te asiguri că, într-adevăr, există o concurență loială cu restul lumii. Deci, atât câteva idei pe care le voi uh, transmite și eu uh, la acest raport în următoarele dezbateri. Vă mulțumim foarte mult! După runda raportorilor din umbră, alți uh, eurodeputați, începem cu doamna Müller. Mulțumesc. Dar noi am așteptat mult această comunicare a Comisiei în legătură cu politica de durabilitate. Am și eu îndoielile mele, însă totuși țin să-l felicit pe raportor, să-i mulțumesc, deoarece trebuie să profităm de toate ocaziile pe care le avem pentru a continua pe drumul ce drum. Eu sunt raportare la Comisia de Cultură și văd că politica agricolă, mai ales silvicultura și agricultura, nu sunt nici măcar menționate. Deci de aceea voi prezenta amendamente, deoarece trebuie să semnalăm clar că în sectorul agricol și silvic um, avem foarte multe locuri de muncă, dar în același timp biodiversitatea trebuie protejată. Unul din trei hectare în Germania se folosește în cadrul unor programe de protecție a naturii și a biodiversității. Și știu că e clar că se pot face um, Uh, îmbunătățiri, să lucrurile nu stau așa de prost, așa cum au spus aici unii vorbitori. Situația nu e chiar atât de gravă. Gândiți-vă că există multe exploatații um, familiale care trebuie protejate și care trebuie susținute să protejeze biodiversitatea. Însă să nu uităm că și acești oameni trebuie să existe, trebuie să le garantăm veniturile acestor familii. Deci e important să găsim un echilibru aici. Și, bineînțeles, cu mare plăcere voi înainta și eu câteva amendamente în această direcție. Vă mulțumim, doamna Dali. Thank you, Chair. Um, naqbel ma ħafna mill-kum li l sostenibli. Mulțumesc. Într-adevăr, dezvoltarea durabilă ar trebui să se bucure de o prioritate mai mare în instituțiile europene. Trebuie reafirmat principiul uh, dezvoltării durabile, așa cum este și în agenda um, pentru dezvoltare durabilă din 2013. Uh, Raportorul Dans, după părerea mea, nu va avea deloc o, o sarcină ușoară. Îi va fi greu să reafirme aceste principii, însă Uh, baza de pornire e corectă, iar noi, ca membri, vom lucra pe această bază pentru a dezvolta mai multe idei. Ca grup politic, credem că avem uh, nevoie urgentă de un plan de acțiune concret care să fie centrat, care să placeze dezvoltarea durabilă în centrul fiecărei politici întreprinse de Uniunea Europeană. Asta pentru a ne menține și a respecta ambițiile stabilite pentru anul 2030. E foarte important să identificăm acele domenii în care trebuie făcut mai mult. Și în același timp, cât mai repede cu putință, trebuie să abordăm problemele pe care le avem. De asemenea, să nu uităm că trebuie menținute eforturile din ultimii doi ani pentru a face față problemelor legate de uh, imigrație. Am văzut cum lipsa de dezvoltare durabilă din alte părți ale lumii ne creează o problemă directă nouă. Și, bineînțeles, există și o diferență în ceea ce privește dezvoltarea economică, de la stat la stat, de la regiuni, și asta, bineînțeles, duce la nedreptate și inegalități. ceea ce înseamnă că e nevoie de acțiuni coerente din partea Uniunii Europene și de politici durabile chiar și în alte domenii, cum ar fi comerțul internațional, asistența umanitară sau securitatea. Și în această privință eu cred că orice decizie luată astăzi de noi ca Parlament European ar trebui să țină cont și de consecințele și de implicațiile ce pot uh, decurge în urma luării acestor decizii. Ceea ce hotărâm noi astăzi va avea un impact și asupra vieților noastre și asupra vieților copiilor noștri. Doar așa vom putea privi în urmă și vom spune că, într-adevăr, am luat niște decizii responsabile ce pot avea un efect pozitiv asupra societăților noastre, regiunii și asupra lumii în care trăim în general. Și sper sincer ca raportorul împreună cu raportorii din umbră să reușească să elaboreze un raport cât mai puternic și care să țină uh, cont și uh, să abordeze toate problemele din uh, comunicare. Mulțumim. Acum comisia. Doamna Schumacher. You have the floor, madam. Aveți cuvântul. Thank you very much and uh, thank you also to Mulțumesc. Mulțumesc și raportorului pentru raportul pe care îl salutăm. mulțumim și pentru dezbaterea avută și pentru criticile destul de ferme pe care ni le-ați adresat. Uh, Din punctul nostru de vedere, raportul e foarte bun, abordează problemele ce trebuie abordate și problema, așa cum a spus raportorul și alți colegi, uh, așa cum a spus raportorul, deci cu asta ne-am confruntat și noi. Ca și raportorul în comunicare am subliniat faptul că e vorba de o problemă cu implicații largi. Am spus clar că politicile de mediu pot contribui la o durabilitate la mai mare, însă nu ne putem opri aici. Trebuie să ieșim dintr-o perspectivă strict de mediu și să vedem și situația socială și de aceea salutăm faptul că se pune accentul pe o tranziție corectă și pe agenda socială. Uniunea Europeană pornește de pe un punct uh, bun. Încercește politica de climă energetică iar comunicarea noastră arată foarte clar că vrem să ne menținem această poziție de lider și pe viitor. Văd că mulți colegi din uh, sală sprijină uh, aceste politici și mai ales ideea mainstreaming-ului politicilor de mediu lucru care este deja stabilit în tratat. Acesta trebuie să fie principiul nostru călăuzitor și pe viitor, asta am spus-o și în comunicare. Avem nevoie de asemenea și de instrumente mai bune de recunoaștere pentru a obține mai multă durabilitate și de asemenea sunt foarte importante și echipele care analizează proiecte, cum ar fi și echipa condusă de vicepreședintele Comisiei. E clar că viitorul uh, Uniunii Europene este în joc, um, care are o strânsă legătură și de cu Cartea Albă, recent lansată. În orice caz, noi vom veni cu o serie de alte documente de reflexie în care vom analiza uh, individual uh, aceste elemente. Dacă îmi permiteți, aș vrea să intru în câteva detalii ridicate în discuții de eurodeputați. În primul rând, raportorul și alții au dreptate. ODD-urile necesită un mod de a gândi și de a acționa diferit. Și asta se spune ca și în comunicarea noastră. Cu toții trebuie să colaborăm într-un nou mod constructiv, într-un nou format. Și unul din și un nou format ar fi platforma cu toți cei uh, implicați, cu toți actorii, pentru a vedea ce funcționează și nu. Cu toții vom avea foarte multe de învățat atunci când uh, vom dori să ne îndreptăm către mai multă durabilitate. Cineva spunea cât de important este să poți măsura lucrurile. Da, trebuie raportat uh, regulat către ONU. Se face raportare națională, dar și comunitară. Și în ultimele luni am făcut multe eforturi pentru a elabora indicatori și vom avea un prim raport de monitorizare mai târziu, în anul acesta. Câțiva dintre dumneavoastră spuneați cât de important este să avem un plan de acțiune cât mai cuprinzător. Noi nu am ales această cale, însă în, pen, nu credem că pentru următorii 15 ani ă, nu ne putem <laughs> permite să prestăm un plan de acțiune pentru toate aceste domeniu vom avea planuri de acțiune uh, anuale și acestea vor trebui să respecte ODD-urile. Domnul Gerbrandi a făcut o critică foarte corectă. A spus că nu a prea vorbit despre tranziția economică. Cred că da. La sfârșitul comunicării spunem că vrem ca Uniunea Europeană și economia Uniunii Europene și a lumii să fie uh, Uh, practic uh, pusă într-o nouă direcție. Despre asta e vorba. Opt ODD-uri sunt relevante, precum și economia circulară, pentru a uh, da ascultare și grupului de expres și, bineînțeles, vom avea nevoie de o mai mare eficiență a resurselor. Biodiversitatea, clar, trebuie făcute eforturi. Mai mulți dintre dumneavoastră ați menționat această problemă. Mai târziu în acesta se va adopta un plan de acțiune pe biodiversitate și clar că în acest domeniu acțiunile sunt urgente. Vorbim aici despre limitele pe care le are planeta. Și clar că situația este urgentă și va trebui să acționăm. În ultimul rând, referitor la ce spunea doamna Dali, migrația, bineînțeles, e una din provocările majore cu care ne confruntăm. Și în comunicare se arată ce face Uniunea Europeană la nivel intern, însă avem și un al doilea document care e discutat acum de Parlament și de statele membre prin Consiliu. E clar că va fi nevoie și de acțiune externă și de o mai bună coerență la nivel intern și extern și tocmai asta aș propune comunicarea. For, uh, winding up the debate. Vă mulțumesc îi dau din nou cuvântul domnului Dans pentru încheierea discuției. Um, and... Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru contribuțiile la această dezbatere. Așa cum ați arătat și dumneavoastră, au existat multe probleme cu comunicarea și sunt de acord cu colegii care au um, subliniat aceste deficiențe. Însă există aici două atitudini posibile. S-ar putea să ajungem în situația în care să ne dăm seama că lipsa de ambiții este atât de pregnantă încât uh, nu avem de ales uh, decât uh, cu totul altceva foarte diferit. Însă raportul acesta, răspunsul pe care îl oferim, ne oferă posibilitatea de a fi creativ la nivel politic. Cu toții ne dăm seama de uh, provocările majore cu care ne confruntăm și uh, cei care lucrează pe tema schimbărilor climatice pur și simplu au renunțat să mai lupte pentru că își dau seama că sunt depășiți. Și ce vom putea spune copiilor noștri și uh, nepoților noștri că s-a întâmplat? Va fi foarte dificil să ne explicăm pur și simplu aceasta nu este o alternativă, pentru că pur și simplu vom eșua nu doar pentru generațiile viitoare, ci și pentru noi înșine. Și aș mai adăuga aici, și probabil că s-a văzut și răspunsul comisiei, că există aici o luptă internă chiar la nivelul comisiei în ceea ce privește nivelul ambițiilor. Iar noi, Parlamentul, cred că putem fi acea structură de susținere care să ne asigurăm uh, că avem o propunere ambițioasă, echilibrată, puternică și să promovăm ca și Comisia să meargă mai departe cu această propunere. Bineînțeles că trebuie să o susținem și să permitem Comisiei să facă tocmai asta. Însă nu e vorba aici doar de o dezbatere în care să aruncăm un pic din uh, toate cele. Să și să sperăm ca după aceea totul să iasă bine. Am auzit foarte multe lucruri în această dezbatere, însă se pare că uh, trebuie să analizăm nu doar separat aceste obiective de dezvoltare durabile, ci în cadrul unui proces, astfel încât uh, Comisia și instituțiile europene să uh, le includă. Deci, uh, trebuie să ajungem înapoi la o adevărată listă de acțiuni, așa cum spunea Uh, domnul Gerbandri, uh, o astfel de listă ar fi cea mai proastă soluție posibilă. De aceea aș, aș avea nevoie de toată, tot ajutorul pe care puteți să ne-l oferiți, uh, tabela de marcaj, centrarea pe agricultură, biodiversitate, criza imigrației și a migrației, discrepanțele între statele membre. Iată, toate aceste provocări pe, pe marginea cărora trebuie să lucrăm împreună și acestea sunt priorități care se reflectă în raport. E clar că nu va fi un proces uh, care se bazează doar pe linii politice de partid, în care fiecare să se retragă în colțul său și să încearcă să marcheze un gol aici și acolo. Avem nevoie de ceva diferit pe care să-l aducem aici și, pe de altă parte, trebuie să facem față și frustrării și comunicării standard uh, la care ne așteptăm din partea Comisiei și care a apărut până acum. Și totuși, la nivelul instituțiilor, uh, Parlamentul cred că poate impune și poate asuma acest rol de a fi ambițios, de a depăși aceste limite de comunicare și să îi tragem cu noi și pe ceilalți. Sper așa să se întâmple. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! raportorului și tuturor celor care au contribuit la această dezbatere. Aș vrea să vă anunț și calendarul. În primul rând, pe 25 aprilie, la orele 11, este termenul pentru depunerea amendamentelor și după aceea, probabil pe 21-22 iunie, vom avea votul la ENVI. Și cu aceasta încheiem punctul 7 și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de schimbul de opinie anual cu domnul profesor Hans Bruinings, care este director executiv al Agenției Europene de Mediu. Domnule Brunings, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici, pentru schimbul de opinie anual. Vom dezbate uh, planul de lucru al agenției pe anul 2017 și vom trece imediat la prezentarea dumneavoastră și după aceea colegii vor interveni cu întrebări pentru a dezbate acest program de lucru. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor parlamentari. Este o adevărată ocazie pentru mine în fiecare an să avem acest schimb de opinii în ceea ce privește programul de lucru. Bineînțeles, nu este singurul canal de comunicare pe care îl avem cu Parlamentul, am apărut de mai multe ori în fața comisiilor parlamentare, a Comisia ENVI, EMIS, TRAN, uh, Comisia pentru Energie. Am prezentat munca noastră și am încercat să vă informăm pe politici uh, generale. În același timp, am avut o altă întâlnire în cadrul vizitei anuale care s-a organizat la agenția noastră, la Copenhaga, o întâlnire uh, Uh, foarte uh, utilă cu mai mulți uh, membri care au fost prezenți, președintele și persoane de la secretariat și încercăm să susținem pe cât putem raportorii sau raportorii din umbră care doresc susținere din partea agenției noastre. În general, munca noastră se reflectă în acest program de lucru anual care spune încă din titlul său că încercăm să uh, ne centrăm pe implementare și pe tranziție pe termen lung. Deci, susținem achiul comunitar prin cicluri de raportare, colectarea informației și analiza acestei informații pentru a susține instituțiile europene și pentru a susține în principal partenerii noștri, respectiv omologii noștri DG Clima și MV, pe de altă parte, lucrăm pe o agendă pe termen lung 2020-2030, incluzând aici și sistemele de tranziție absolut necesare de consum și producție. E vorba de agende care au evoluționat de-a lungul anilor, Pot să vă spun uh, drept exemplu că atunci când eu am început cu programul de lucru anual în 2013, nu exista un pachet al economiei circulare, nu exista o Uniune Energiei, nu exista ODD-uri, nu exista un acord asupra climei. Deci, iată, munca noastră uh, s-a schimbat de-a lungul timpului și aceasta susținută de Consiliul Director. Ne adresăm atenția și asupra statelor membre, pentru că lucrăm pentru 28 de state membre plus încă o serie de țări, unde încercăm să construim capacități la nivel național în conformitate cu proiectele europene. Am să prezint acum pe scurt domeniile strategice din punctul de vedere al muncii noastre, în primul rând politicile de informare care au de-a face ce cu implementarea achiului comunitar. Un prim element ar fi cel al polorii atmosferice și plafoanele pentru emisii la nivel național. E vorba de raportul pentru calitatea aerului pe care îl facem anual și care a atras atenția politică. Există o adevărată dezbatere politică pe această temă în mai multe state membre la ora actuală. Este o adevărată prioritate politică și noi susținem această muncă cu date și analize uh, statistice absolut necesare. Aș vrea să subliniez aici că facem legătura din ce în ce mai mult și cu chestiunile de sănătate și factori importanți în ceea ce privește poluarea atmosferică și transportul. Directiva pentru emisii industriale și registrul de transfer al agenților contaminanți la nivel european este o chestiune mai tehnică Încercăm să um, actualizăm sistemul de raportare la nivelul european și la nivelul național. În cadrul Uniunii Energiei, aici avem uh, trei din cei cinci piloni, raportarea în ceea ce privește gazele cu efect de seră, energii regenerabile și, energie, și eficiență energetică. Pachetul uh, UE, climă și energie până în 2020. Aici susținem raportarea statelor membre. Vedem dacă aceștia sunt pe drumul cel bun, cel bun pentru a atinge obiectivele 2020. O altă platformă importantă, platforma de climă ADAPT, pe care o gestionăm alături de Comisie pentru procesul de adaptare și ținând cont de faptul că clima se schimbă, în continuu și am lansat recent un raport pe patru ani în ceea ce privește schimbările climatice în Europa și impactul lor. Această chestiune a adaptării după acordul de la Paris este din ce în ce mai importantă și tocmai de aceea încercăm să susținem statele membre și instituțiile europene pentru această platformă ADAPT. Lucrăm la un alt element uh, prioritar din punct de vedere legislativ. Anul acesta e vorba de Uh, raportul uh, asupra stării apelor. E vorba de poluarea industrială și de uh, obiective ecosistemice care nu sunt încă complet stabilite. Avem sistemul european de informare a apelor, în care sunt implicați oamenii de știință și cetățenii. Avem o componentă maritimă și aceasta ne aduce la următorul punct de pe această listă, pentru că noi considerăm că se recunoaște din ce în ce mai mult rolul ecosistemelor maritime și centrul lor esențial pentru uh, schimbarea climatică și pentru protecția ecosistemelor. Deci, încă de anul acesta pregătim un raport pe această temă pentru 2019. Avem și strategia pentru biodiversitate, care corespunde muncii făcute pentru uh, directiva Natura 2000, directiva uh, asupra păsărilor și habitatelor și aici susținem instituțiile pe cât posibil. Un ultim punct e vorba de uh, regulamentul pentru raportare și monitorizare, acel fitness check. Aici încercăm să reducem povara existentă și în același timp să ne asigurăm că această monitorizare și raportare sunt de calitate și în conformitate cu cerințele legislative. Avem uh, a doua zonă strategică, evaluarea provocărilor sistemice. În primul rând lucrăm pe tema economiei circulare și a eficienței resurselor prin mai multe rapoarte pe care le facem alături de instituții științifice esențiale în Europa, alături de statele membre și, bineînțeles, împreună cu Eurostat și DG Environment. Există aici uh, decalaje destul de mari care trebuie acoperite în ceea ce privește economia circulară, așa cum am arătat în raportul de anul trecut și încercăm să rezolvăm aceste lacune prin ceea ce știm noi și încercăm să colectăm și informațiile care lipsesc. Avem și uh, tranzițiile durabile în conformitate cu uh, Agenda 2018 și al șaptelea program de mediu. Lucrăm uh, și în cadrul uh, Uniunii Energiei și a acordului de la Paris pentru revizuirea implementării de mediu. Lucrăm pe tema agendei pentru transport, unde tocmai am publicat uh, un document în ceea ce privește un sistem de tranziție și de mobilitate flexibilă care să țină cont de procesul de decarbonizare a transporturilor, de exemplu pentru uh, sistemele de agricultură și hrană, am făcut rapoarte, am întărit capacitățile noastre în conformitate cu uh, potențialul oferit de reforma PAC și în ceea ce privește agenda urbană am încercat să ne aducem contribuția la uh, planul de la Amsterdam. Așa cum s-a arătat mai devreme, avem și indicatori pe care îi oferim pentru cel de-al șaptelea program de acțiune asupra mediului. Avem uh, priorități naționale, uh, în ceea ce privește o economie eficientă din punctul de vedere a resurselor, decarbonizată și, de asemenea, care să asigure cetățenilor uh, condiții de sănătate adecvate. Uh, în ceea ce privește raportul asupra mediului. Uh, parcă ieri v-am făcut ultima prezentare, avem o altă prezentare prevăzută, una în legătură cu implementarea acquis comunitar în legătură cu uh, prioritățile pentru 2017 și în al doilea rând în legătură cu tranzițiile pe termen lung în uh, chestiuni esențiale uh, de producție. În sfârșit, în ceea ce privește provocările sistemice, un ultim punct. Avem inițiativa europeană de biomonitorizare umană care este făcută de Agenția de Protecție a Mediului din Germania și care uh, ne atrage atenția asupra uh, legăturii între chestiunile de mediu și de sănătate. Și pentru că nu avem mult timp la dispoziție, am să prezint foarte succint uh, domeniul strategic 3. Lucrăm cu DGMV, Clima, cu Eurostatul și cu alte agenții pentru a îmbunătăți cunoștințele de care dispunem în ceea ce privește comunitatea de cunoștințe de mediu. Avem uh, o rețea de observare și de informare la nivelul mediului, uh, care continuă să funcționeze foarte bine și în uh, următorii doi ani vom investi foarte mult în ReportNet 2.0, care va fi esențial și care a crescut foarte mult în ultimul timp deci avem nevoie de inovare și aici pentru a ține pasul cu schimbările în ceea ce privește internetul, securitatea cibernetică și așa mai departe. Avem uh, o atitudine de evaluare uh, și Eurostatul o atitudine mai degrabă de indicatori în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă și avem uh, și alte activități importante, cum ar fi uh, Copernicus și uh, vecinătatea europeană, în special pentru vecinătatea sudică, ținând cont aici de strategia europeană pe marginea Mediteranei, care este absolut esențială ca și ecosistem și, de asemenea, spre est, unde se pune problema calității aerului. Aici avem o agendă susținută. După cum știți, lucrăm și cu țările din Balcanii Occidentali tocmai pe astfel de politici. Domeniul strategic 4, după cum știți, realizăm o evaluare uh, în cadrul uh, acelui fitness check Asta înseamnă că vom fi evaluați în funcție de cele cinci criterii, eficiență, eficacitate, valoare, valoare adăugată și impact și aceasta va duce la o revizuire eventuală a regulamentului nostru și e clar că aceasta va avea de-a face și cu mandatul nostru, cu sarcinile noastre și cu chestiuni legate de resurse de personal. În ceea ce privește resurse și sarcini uh, suplimentare, am menționat deja sarcini suplimentare care au apărut începând cu 2013 și, bineînțeles, ținând cont de prioritățile noastre din ultimii ani, a trebuit să ne adaptăm în funcție de resurse. Și ajung aici și la prioritățile negative, care sunt uh, declanșate în special de faptul că în 2013 a trebuit uh, cu un buget redus să avem o reducere de personal de acum avem o reducere de personal de 10%, am ajuns până la 10% deci, și asta înseamnă că trebuie să reducem și mai mult în funcție de resursele de care dispunem. Pot să vă spun că n-am făcut aceste reduceri cu plăcere și aceasta reflectă încă o dată uh, calitatea muncii pe care o facem, dar pur și simplu nu avem resursele necesare pentru a oferi uh, calitatea dorită. De asemenea, am redus uh, munca făcută la nivel internațional și global și la momentul în care e nevoie de o adevărată guvernanță la nivel global, mi se pare uh, păcat. Pe de altă parte, avem Convenția pentru zonele muntoase și zonele maritime regionale și aici a trebuit să facem reduceri. Am redus prezența noastră în ceea ce privește uh, zona Bruxelului, deși aici avem uh, aproape în fiecare zi cel puțin o persoană care să facă ceva aici, la fața locului, nu ne mai putem permite însă acest lucru și a trebuit să reducem și o serie de alte chestiuni pentru că, sincer, nu sunt dornic să investesc uh, timp și resurse într-un domeniu dacă nu putem oferi rezultate de calitate. Încercăm, deci, uh, cu mai puțin să menținem nivelul de calitate uh, cu care ne-am obișnuit. Și dacă ne așteaptă noi reduceri pe viitor, va trebui să continuăm această dezbatere cu Consiliul Director și cu dumneavoastră, bineînțeles. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare atât de uh, clară asupra situației actuale. Și acum avem mai mulți colegi care doresc să intervină, însă, în primul rând, trebuie să dăm cuvântul persoanei de uh, contact cu agenția dumneavoastră, și anume domnul Gerbrandi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, Mulțumesc, uh, domnule Brownings, pentru prezentarea dumneavoastră. Este o adevărată plăcere să vă avem aici. Uh, ați fi meritat să avem o prezență mai mare aici la comisia noastră decât cea pe care o avem astăzi, dar asta este cu totul altceva. Și tocmai pentru că agenția dumneavoastră este una dintre cele mai importante din Europa, Aș vrea să încep cu comentariul final pe care l-ați făcut, și anume faptul că ne-ați prezentat uh, cu foarte mare seriozitate problema reducerilor care vor afecta calitatea muncii dumneavoastră. Eu însă aș inversa un pic lucrurile și aș spune că dacă noi considerăm că munca agenției pentru mediu este esențială, ar trebui nu numai să, reduce, să evităm eventuale reduceri, ci să și creștem bugetul. Și e greu de explicat de ce această agenție are mai puțin personal acum decât în urmă cu 10 ani. Pentru că noi, statele membre și Comisia, vă dăm din ce în ce mai mult de lucru. Deci, dacă vedem și tendințele actuale la nivel global, ne dăm seama de cât de importantă este munca dumneavoastră, din ce în ce mai importantă. Deci, este oarecum ciudat ca în timp ce cererea crește, resursele să scadă. Și aici ar interveni și o întrebare din partea mea. Dumneavoastră ați spus că sunteți obligați să reduceți munca în ceea ce privește chestiunile internaționale. Astăzi a avut loc summitul G7 pe tema energiei și nu s-a făcut o declarație finală din cauza blocajului exercitat uh, de SUA și aceasta și în ceea ce privește tranziția energetică. Pe de altă parte, am văzut că uh, în Statele Unite, bugetul pe această temă a fost redus, uh, cred că, cu 20-30%. Contribuția Statelor Unite față de Națiunile Unite, de asemenea, va scădea. Deci, întrebarea mea ar fi dacă reduceți munca internațională și în același timp, în paralel, uh, vedem că aceeași tendință spre în jos vine și din partea Statelor Unite, înseamnă că cei care și-au aduceau contribuția la această muncă internațională, practic uh, se retrag, dau un pas uh, înapoi. Poate ne puteți uh, spune mai multe pe această temă. Ați menționat și procesul de evaluare prin care treceți. Nu am să repet aici ceea ce ați spus, însă vreau să subliniez încă o dată cât de important este acest proces, în special pentru noi, pentru membrii Parlamentului și membrii ENVI, care vor fi și ei consultați pentru a-și da cu părerea în legătură cu munca agenției dumneavoastră. Și va fi important uh, să ne exprimăm opinia în acest proces de evaluare. Și o sugestie, pentru că economia circulară este din ce în ce mai importantă, trebuie să ținem cont de mediu, de natură, și nu știu dacă agenția ar putea face un raport pe tema economiei circulare. Îmi dau seama că asta ar însemna încă o dată să uh, vă implicați în și mai multe activități, însă este o temă foarte importantă și aș vrea să aud punctul dumneavoastră de părere. Mulțumesc foarte mult! Doamna Dali este singura pe lista vorbitorilor. Nu știu dacă mai dorește cineva să intervină. Domnul Eichhout. So you'll raise your hand and... Foarte bine, veți ridica mâna și vă vom uh, nota aici, la secretariat. Doamna Dali, vă rog. Thank you, Chair. Um, and... Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule Bunix, pentru prezența și pentru prezentarea pe care ne-ați ținut-o. Trebuie să recunosc că îmi pare rău să fi asistat la ultima afirmație și la situația dificilă din punct de vedere financiar a Agenției Europene pentru Mediu și insist asupra acestui punct pentru că, din punctul meu de vedere, această zonă această dimensiune ar trebui să fie o prioritate pentru noi dacă înțelegem legătura între mediul înconjurător și bunăstarea cetățenilor noștri, legătura între mediu și uh, um, posibilitate, pos, posibilitățile pe care le putem oferi cetățenilor noștri. Nu pot să insist suficient de mult asupra acestui lucru, mai ales după ultima uh, dumneavoastră afirmație și eu aș dori să insist asupra unei, uh, unui element care leagă situația mediului înconjurător de bunăstarea cetățenilor europeni. V-ați referit și dumneavoastră la poluarea aerului și la plafoanele naționale de emisii și mă refer și eu la, acest, la această chestiune pentru că deseori um, auzim de diferite studii care cred, vorbesc despre uh, existența unei legături între poluarea aerului din orașele noastre și riscurile de sănătate cu care se confruntă cetățenii noștri, uh, mai ales când vine vorba de poluare, poluarea cauzată de modalitățile convenționale de transport. De fapt, în studiul din anul 2015, publicat de Agenția Europeană de Mediu, s-a identificat că calitatea proastă a aerului este cel mai mare risc pentru sănătatea publică de pe continentul european. Și raportul respectiv dumneavoastră sunteți citat afirmând că, emisii, că reducerea emisiilor s-a îmbunătățit, a avansat, uh, că acestea au contribuit, că ea au contribuit la îmbunătățirea calității aerului, însă nu suficient de mult. Și am mai multe întrebări din acest punct de vedere, mai ales pentru că v-ați referit la carbonizarea transportului rutier. Considerați că Uniunea Europeană se îndreaptă înspre o situație în care revoluția vehiculelor electrice este promovată de către statele membre. Mă gândesc la ce se întâmplă, de exemplu, în Norvegia. Deci, considerați că ne îndreptăm înspre. Uh, noi aici în Europa ne îndreptăm înspre ce se întâmplă în uh, Norvegia pentru că deseori se afirmă că o mai bună colaborare între diferitele niveluri de guvernare poate fi utilă, însă, dincolo de acest lucru, ce am mai putea face pentru a asista la un impact cât mai pozitiv din acest punct de vedere? Mulțumesc foarte mult. Domnul Iavor are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și ție, Hans, pentru prezență. După cum s-a spus uh, deja, este de fiecare dată o plăcere să avem un schimb de uh, opinii cu dumneavoastră și sunt de acord cu colegii uh, mei care au spus că sunt preocupați de posibilitatea reducerii rubricii bugetare Agenției Europene pentru uh, Mediu. Chiar dacă această agenție are sarcini suplimentare. S-a menționat acest lucru deja în uh, Uh, dezbaterea anterioară și cred că ați fost și dumneavoastră prezent când am discutat ODD-urile. Eu cred că, dincolo de celelalte elemente menționate, există două puncte critice în uh, politicile europene de uh, mediu, și anume buna punere în aplicare a cadrului de reglementare existent. De mai multe ori um, am asistat la faptul că există regulamente, norme foarte drastice în Uniunea Europeană, dar când vine vorba de transpunere, de respectarea acestui cadru de către statele membre, lucrurile stau complet uh, diferit față de uh, intențiile pe care le avusesem în momentul în care creasem, adoptasem normele respective. Și acum trecem și prin procesul de revizuire a legislației de mediu. Anumite state membre și agenția dumneavoastră a participat la această revizuire și aș dori să vă întreb dacă considerați că există posibilitatea ca Agenția Europeană de Mediu să se implice mai activ, să controleze modul în care uh, Uh, este respectat cadrul uh, legislativ de mediu. Știu că Comisia Europeană are rolul de gardian a tratatelor, însă Agenția Europeană de Mediu ar putea să ajute statele membre din punctul de vedere al punerii în aplicare a acestor norme. Și apoi am, uh, am o altă întrebare privind mecanismele de control de evaluare a mecanismelor de finanțare a Uniunii Europene, pentru că în momentul în care Agenția Europeană de Mediu își publică rapoartele privind situația mediului înconjurător, situația naturii, furnizează un set foarte bun de informații pe acest subiect. Însă, sincer vorbim, știm prea puțin despre cât de eficiente sunt uh, politicile europene, cât de eficiente sunt, uh, cât de, cât de eficient sunt, sunt cheltuite fondurile europene din acest punct de vedere. Există Există informații sporadice din acest punct de vedere, însă considerați că ar fi posibil ca Agenția Europeană de Mediu să nu evalueze doar situația ecosistemelor, dar și situația uh, politicilor menite să protejeze aceste uh, ecosisteme pentru a înțelege mm, care este situația și în acest punct de vedere a legislației europene privind uh, mediul. Mulțumesc, domnul Eichhout. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc uh, și dumneavoastră, domnule Bruinix. Într-adevăr, la fel ca și colegii mei, și pentru mine este o adevărată plăcere să vă avem alături de noi și este frumos să, uh, să discutăm între noi în acest context, însă știm cu toții că pentru a obține uh, politici mai bune, nu trebuie să discutăm doar în această sală și în această direcție se îndreaptă și întrebarea mea. Dacă vă uitați la lista uh, cu elementele care vă preocupă, la directiva privind uh, plafoanele, pragurile naționale de, de emisii, și știm cât de dificil este procesul de la Sevilla, mai ales când discutăm despre decizia care trebuie să fie luată pentru uh, instalațiile industriale de mari dimensiuni. Apoi, statele membre, dincolo de 2020, nu-și mai doresc obiective obligatorii dincolo de 2020 cu economia circulară. De asemenea, există blocaje în Consiliu și Există mai multe probleme din acest punct de vedere și în această situație eu mă întreb și vă adresez și dumneavoastră această întrebare. Ce am putea să facem pentru ca, dez, pentru ca dezbaterea legată de mediul înconjurător, care nu, să, nu, să nu rămână doar un hobby a unor iubitori de copaci, dar să devină Um, să devină politica, modalitatea prin care putem să furnizăm aer curat uh, viitoarei generații. Din păcate, prea puține state membre consideră că acest subiect este unul de care trebuie să se ocupe Uniunea Europeană. Tocmai de aceea uh, asistăm acum la aceste atitudini reacționare privind uh, politicile de mediu. Știu că uh, Uh, agenția dumneavoastră are, de exemplu, anumite puncte naționale și aș dori să vă întreb cum am putea profita de prezența dumneavoastră în statele membre pentru a uh, stimula dezbaterea de mediu pe plan național. Pentru că atâta vreme cât această dezbatere nu este purtată în parlamentele naționale, noi aici la Parlamentul European putem să avem schimburi de opinii deosebit de interesante, însă acestea nu vor contribui prea mult la uh, Uh, progrese concrete. Și aș dori să vă întreb cum considerați că am putea să îmbunătățim lucrurile din acest punct de vedere, cum considerați că rețeaua de care dispuneți ar, puti, ar putea să contribuie din acest punct de vedere, pentru că dacă nu, în fiecare an vom ajunge la aceeași concluzie, că lucrurile se, se desfășoară mult, mult prea lent. Mulțumesc, domnul Demesmacher. Vă mulțumesc, doamna președinte, domnule Brăinex, bine ați venit, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră, vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră, pentru munca echipei dumneavoastră, care uh, nu poate fi decât să fie apreciată. Sunt de acord cu cele spuse de colegii noștri, de antevorbitori și aș dori să continui cele spuse de domnul Gherbrandi. În Statele Unite ale Americii există un nou președinte care are o altă atitudine față de schimbările climatice, față de pre- predecesorul său și această afirmație are caracterul unui eufemism aproape. Ceea ce înseamnă că trebuie să depunem eforturi mult mai mari pentru a păstra alături de noi Statele Unite ale Americii, atunci când vine vorba de respectarea uh, uh, acordului de la, acordului de la Paris. Trebuie să stabilim anumite reguli din punctul de vedere al uh, emisiilor de dioxid de carbon, astfel încât să nu ajungem la să nu ajungem la mărirea acestor uh, emisii. Um, domnul Trump a semnat un decret însă înconjurat de reprezentanți ai industriei miniere prin care permite uh, continuarea uh, vechilor politici însă acest lucru demonstrează că domnul Trump are o viziune pe termen, pe termen scurt. Și aș dori să vă întreb cum am reușit să convingem Statele Unite ale Americii totuși să uh, renunțe la această nouă abordare și care sunt contactele pe care le aveți dumneavoastră cu colegii, cu omologii dumneavoastră de la uh, Agenția Americană de Mediu. Doamna președinte, pe lista de vorbitori îl mai am pe domnul Caputo, nu știu dacă mai dorește și altcineva să ia, să ia cuvântul domnul Caputo. Mulțumesc. Am citit cu mult interes raportul publicat recent de energia dumneavoastră în legătură cu energia regenerabilă. Da, poate că ne aflăm pe calea ce bună pentru a atinge obiectivele pentru 2020. Mai sunt doar trei ani până atunci însă. Și înainte de asta ar trebui să ne gândim și la eforturile de atenuare. E drept că unele sectoare, printre care cel agricol, ar trebui și ele să-și aducă contribuția și să facă eforturi proprii. cercetarea și dezvoltarea de noi tehnologii ar putea duce la rezultate concrete dacă avem o optică globală. Și acum câteva ore s-a aflat că la G7, la Roma, nu s-a reușit să se ajungă la o declarație comună, deoarece SUA cu președintele Trump nu dorește, nu dorește să-și asume noi angajamente. Acum, în ceea ce privește stocarea și eficiența energetică sau uh, tehnologiile pentru înlăturarea dioxidului de carbon, pentru toate aceste tehnologii încă mai trebuie făcute studii, nu sunt niște tehnologii deja definitivate. Și mi se pare ciudat că toate acestea sunt subevaluate în uh, politicile publice. Deci încă nu e clar ce trebuie întreprins. și nu mi se pare norm ca Uniunea Europeană să nu reușească să-și uh, definească rolul său în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de la Paris. Vorbim de tehnologii avansate, însă acestea, din păcate, nu sunt încă disponibile. De aceea, domnule director, ce credeți dumneavoastră despre această chestiune care va fi, practic, uh, acest element care va fi un, va fi unul central la următoarele discuții. Mulțumim, aici se încheie lista mea de vorbitori. Pe scurt îi dau cuvântul le dau cuvântul reprezentanților noștri uh, din Consiliul de Conducere al agenției, domnul Magnus Colos. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc, doamnă președinte. E o adevărată onoare să mă aflu aici și trebuie să vă spun că eu nu, nu am decât uh, comentarii pozitive legătură cu activitatea acestei agenții. O muncă de foarte înaltă calitate și trebuie spus de asemenea că agenția a fost condusă foarte corect. Această agenție este și o sursă de uh, cunoștințe în acest domeniu. Însă aceste cunoștințe nu ajung acolo unde ar trebui să ajungă, mai ales prin intermediul educației. Și unul din membrii Parlamentului a pus în discuție această problemă. Noi avem un mandat de la dumneavoastră pentru a-i reminti agenției despre acest lucru. Și din cauza reducerii de fonduri, tocmai aici avem de pierdut, la eforturile de educație și de conștientizare. Și să nu uităm de asemenea că o altă limitare ține de schimbările de societate, fluxurile de refugiați și probleme pe care le avem acum în Uniunea Europeană. Țin doar să vă atrag atenția asupra acestui lucru, deoarece s-ar putea ca încă o dată să facem aceste cerințe în programul multianual. Însă nu întrebăt prea multe șanse ca asta să se întâmple. Poate că la evaluarea agenției, mandatul și importanța acestor chestiuni ar trebui uh, să fie luate mult mai mult în considerare. Și în ultimul rând trebuie să vă spun că așteptăm o contribuție mai mare din partea Orizont 2020 și a proiectelor de cercetare. Să vedem care sunt rezultatele proiectelor uh, relevante pentru activitatea noastră. Deci încă nu avem mecanisme pentru a face asta. Iată trei chestiuni ce nu țin nici de calitate, nici de modul în care e gestionată această agenție, însă sunt probleme pe care le-ați uh, ridicat în discuție în trecut și eu am făcut-o în cadrul Consiliului de, de Gestiune al agenției și nu știu dacă va trebui să o facem. Sir Peter Henniker. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu țin să salut uh, activitatea excelentă a agenției sub conducerea domnului Brunings. Ca membru al Consiliului de Conducere de peste 3 ani, vă pot asigura că pe scurt aici putem vorbi despre um, um o cooperare înfloritoare între Uniunea Europeană, între Turcia și Elveția. Michael Sculos și cu mine în raportul pentru 2017-2019, am spus clar că percepția mediului și a protecției mediului e diferită de percepțiile uh, din perioada înființării agenției. În ziua de astăzi trebuie să avem o înțelegere sistemică pe termen lung a mediului înconjurător, să înțelegem care sunt uh, legăturile către mediu și economia verde, circulară, decarbonizată și trebuie să înțelegem de asemenea care sunt schimbările legate de modul de a trăi. De prea multe ori aici uh, s-a avut o abordare doar de reducerea riscurilor. Ar trebui să ne dăm seama că există și șanse economice nemai uh, întâlnite legate de această tranziție economică sau de implementarea ODD-urilor de la Paris. Pentru implementarea decarbonizării și a ODD-urilor e nevoie de informații în timp util pentru a conceptualiza aceste politici. Și de aceea e importantă activitatea acestei, energii, acestei agenții și e clar că um, volumul de muncă al agenției va crește și în contextul global, în ceea ce privește colaborarea cu China pe problemele de mediu, aici, uh, după colaborarea trebuie uh, încurajată și motivată, mai ales văzând ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii. Pentru China, trebuie să spunem că Ionet a fost uh, prezentat drept un model de urmat. Toate aceste noi evoluții ne fac să ne întrebăm dacă mandatul agenției ar trebui uh, lărgit sau nu, sau dacă fondurile alocate trebuie crescute. Ca domnul Gerbrandi și ca domnul Sculos, vă îndemn și eu ca dumneavoastră Comisia EVI să acordați tot sprijinul agenției și să oferiți uh, pentru a oferi agenției fondurile suplimentare necesare, pentru că astfel agenția să contribuie și mai mult la un proces de luare a deciziilor cât mai eficient în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Doamnă Fusco, din partea Comisiei Europene, doriți să interveniți? Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Poate pe scurt o, o actualizare, deoarece cred că sunteți foarte interesați. Acest proces a început anul trecut, în decembrie. Un consultant a lucrat cu noi pentru a evalua agenția și rețeaua IONET deci de la ultima evaluare din 2013 până la sfârșitul anului trecut. E o evaluare deci, a perioadei trecute. Exist, avem deja legături strânse cu agenția pentru a le oferi afirmații actualizate. Consultantul va lua legătura de asemenea cu dumneavoastră. Vor exista și consultări publice pentru publicul larg și consultări și întrevederi, inclusiv cu membrii Comisiei Envi din Parlamentul European. Aceste consultări vor dura de acum până în decembrie și vrem un, raport, un proiect de raport interimar înainte de vacanța de vară, după care septembrie în octombrie Vrem de asemenea să avem un seminar cu Consiliul de Conducere în decembrie și dacă totul se întâmplă așa cum trebuie, la jumătatea anului viitor vom avea un document de lucru cu niște valori, cu niște concluzii, să vedem ce a funcționat, care a fost eficiența, cele cinci elemente la care referați. Pe baza acestei evaluări, noi, Comisia, ne vom gândi dacă trebuie sau nu reconsiderat mandatul, guvernanța agenției, însă trebuie să vă spun că în momentul de față suntem dispuși uh, să ascultăm toate elementele din partea tuturor părților implicate pentru a vedea care va fi rezultatul final. Deci, iată, mult interes și sprijin pentru agenția dumneavoastră. Asta e concluzia în urma intervenției colegilor. Domnule Brunix, acum puteți și dumneavoastră să reacționați la tot ce s-a spus. Vă mulțumesc, vă mulțumesc tuturor pentru comentariile făcute, pentru întrebările adresate și pentru sprijinul larg pe care l-ați exprimat. Și aici fac legătura și cu reacția comisiei. Avem o relație foarte constructivă în ceea ce privește um, orientările necesare pentru agenda pe care ne-o stabilim. Mulți dintre dumneavoastră ați spus că la sfârșitul uh, intervenției mele am uh, pus accentul pe resurse. Da, noi avem un program multianual, o agendă eficientă care să sprijine principalele politici europene. De-a lungul anilor am dat prioritate ă, acestei agende cât mai puternice. Ce s-a schimbat față de trecut? În trecut, înainte de actualul CFM, am, atunci când primeam noi uh, sarcini, primeam și mai multe posturi Uh, de tip DA, acum ni se cere să facem lucruri noi, însă primim doar posturi CA. Deci pentru noi este de agenție contractuali. Eu cred că ar fi bine să abordăm lucrurile rațional nu să fim frustrați și nici uh, mânioși sau cine știe să ne lăsăm călăuziți de alte emoții, trebuie văzute lucrurile la rece. Dacă vreți ca noi, agenția, să facem o muncă de calitate într-un domeniu, haideți să facem niște calcule raționale să vedem uh, de ce resurse avem nevoie. Într-un număr limitat de resurse, de uh, am avut uh, cândva rezultate bune, însă până la urmă, cum spunem noi flamazie, nu se mai vede grăsimea din ciorbă, deci trebuie să ajungem practic uh, la o înțelegere, deoarece noi vrem să facem ceva calitativ, așa cum uh, uh își dorește Consiliul nostru de conducere și ați uh, spus că există o serie de domenii care noi putem avea o activitate relevantă și relevantă nu înseamnă doar din punct de vedere al cunoștințelor științifice, nu. Activitate relevantă pentru a sprijini activitatea uh, politică, când stabilește o agendă ambițioasă, când vei informații serioase în ceea ce privește capitalul natural, trebuie să-ți dai seama că există în continuare neajunsuri majore și pentru asta e nevoie de o agendă ambițioasă. Și în ceea ce privește un alt domeniu, și anume politicile de tranziție. Și aici Uh, va fi nevoie de o anumită tranziție în ceea ce privește cunoștințele și pentru asta va fi nevoie de investiții. Acum, principalele întrebări. Eu am încercat să le grupez în, în cap. Mai multe întrebări se referau la uh, domeniul internațional. Avem China, SUA, în primul rând, referitor la Statele Unite Americe, avem o tradiție foarte delugată de colaborare cu americanii în cadrul unei uh, agende globale. Colaborăm cu Agenția de Mediu din Statele Unite ale Americii și de câteva ori pe an avem uh, conferințe telefonice cu ei. Am fost acolo când domnul Pruitt uh, și-a început mandatul la câteva de zile de discuții cu colegii de la agenție și lor le-a făcut mare plăcere să vadă că noi suntem prezenți. Deci ne-au rugat să mergem acolo și ne-au rugat să menținem legătura. Poate că nu vor primi ei autorizația să vină la noi, deci de aceea ne roagă pe noi să menținem canalele de comunicare uh, deschise uh, în ceea ce privește această relație transatlantică. Vă pot garanta de asemenea că avem Uh, relații și cu o mare parte din cele mai bune institute de cercetare din SUA, care sunt cele mai bune și la nivel internațional noua, care se referă la științele atmosferice, deci sunt cele mai bune institute la nivel internațional. Avem legături cu aceste institute, folosim datele lor și colaborăm regulat. Și același lucru e parțial adevărat și în ceea ce privește China am reușit să creăm uh, un anumit interes în legătură cu activitatea noastră și de multe ori când trebuie să apăr în dezbateri publice cu un alt public mai larg proiectul european, din punctul meu de vedere și al echipei mele, e destul de ușor. În 39 de țări sunt uh, în agenție, 28 Uh, state membre. Deci avem un schimb de informații foarte mare. Dacă te uiți la SUA, ei nu prea au un astfel de schimb de, dați, de date. Dacă vă uitați la cadrul NAFTA, o fracțiune din ce facem noi fac ei sau uh, țările ASEAN, la fel nivelul de colaborare pe care îl avem noi e uh, nemai văzut. Deci noi suntem o sursă de uh, inspirație și noi o facem în conformitate cu legislație obligatorie. Și suntem una din organizații, una din rețelele de organizații cele mai eficiente la nivel internațional. Și asta e interesant. Ministrul de mediu din China a recunoscut la un moment dat că au o mare uh, problemă legată de fiabilitatea datelor dintr-o țară atât de imensă. Cum faceți voi în Uniunea Europeană? Deci ne interesează să știm cum uh, uh, abordați voi această problemă. Deci, iată, avem o agendă foarte interesantă și pentru restul lumii. Poluarea aerului și legătura cu sănătatea și cu mijloacele de transport. S-au pus mai multe întrebări referitor la asta. Da, într-adevăr, e cea mai mare problemă de sănătate, de impact asupra sănătății, poluarea aerului. De ce nu se face aici un mare pas înainte? Și e bine știut asta un, ma- un număr destul de mare din țintele sau uh, limitele obiective nu respectă limitele OMS. Deci avem ceva teren de recuperat dacă vrem să respectăm limitările OMS și puteți calcula diferențele între 400 și 6000 de decese premature. Deci cam Multe sunt de făcut aici. Dacă ne gândim acum la reducerea emisiilor de oxid de carbon în transportul rutier, e-driving, ce diferență ar face? Bine, avem trei rapoarte recente pe această temă. Un raport uh, privind transporturile și mediul înconjurător din decembrie, tranziția către o, un sistem de mobilitate durabil, deci acolo am făcut această legătură. În al doilea rând, uh, am scris un raport în legătură cu e-driving din perspectivă sistemică, de ce anume avem nevoie, dincolo de modificarea motoarelor, un sistem fiscal, facilități, infrastructuri, din perspectivă juridică. Am analizat cazul Norvegiei în detaliu, deoarece acum peste o mașină din patru vândute în Norvegia sunt uh, vehicule electrice, ceea ce înseamnă cam de 100 de ori mai mult decât uh, în anumite state membre UE. Deci de ce se întâmplă asta acolo și nu la noi? Și ceea ce e crucial, am elaborat un raport în legătură cu legătura între mm, energie și transportul. Dacă, de exemplu, toți am avea automobile electrice, care ar fi cererea de energie și care ar fi legătura cu energiile regenerabile și impactul acestei uh, legături. De deci dacă aveți nevoie de detalii, eu vi le voi putea oferi. Acum, legătura între sistemele energetice și descoperirile din sistemul energetic, noile tehnologii avansate. Și eu cred că avem nevoie de o abordare sistemică pe termen lung putem să spunem că o facem pentru copiii noștri, ceea ce e adevărat, însă din punct de vedere rațional, anul 2050 pentru sistemul energetic înseamnă practic ziua de azi, deoarece orice investiție pe care o faci acum, de exemplu, pentru orice centrală, electrică, acea centrală va funcționa în 2050. Durata de viață a unei centrale e de peste 25 de ani. Deci ce vom face? Vom bloca uh, lucrurile într-un sistem tradițional care să ne ducă până în 2050 tot așa sau vom investi pentru a uh, deschide noi uh, posibilități? Noi am făcut un studiu în legătură cu o deblocare, să zicem așa, a dioxidului de carbon. Am, cal- am calculat riscul de la țară la țară de a rămâne în actualul sistem cu multe emisii de dioxid de carbon și e bine, riscul e de miliarde și miliarde. Iată una din contribuțiile noastre la o abordare mai uh, cuprizatoare holistică. Acum, legătura față de evaluare. Claudia Fusca l-a explicat destul de bine care este situația. Una din principalele probleme e că avem un regulament de 25 de ani care nu menționează în sintagma schimbare climatică, de exemplu. Deci ar fi bine poate să revedem acest regulament. Și știu că intenția explicită nu e de a scăpa de această agenție, deci vom rezista, însă în mod explicit se dorește adaptarea agenției la actuala agendă de politică în funcție de o evaluare critică a ce s-a făcut în ultimii 25 ani. Deci se va vedea ce s-a făcut în trecut, după care vom avea un follow-up, um, o evaluare a bilanțului nostru, să vedem cât de bine funcționează sau nu agenția. Eu v-aș încuraja să jucați rolul activ pe care îl puteți juca ca eurodeputați în această evaluare. Ne place orice contribuție critică și constructivă de-a lungul acestui proces. Uh, au existat mai multe întrebări care au făcut legătura cu uh, nivelul de țări. Uh, m-ați întrebat cum putem le aduce la nivel național și în dezbaterile parlamentare. Dacă ținem de raportul de mediu în 2015, acesta a fost prezentat în 31 de state la nivelul acela, făcând legătura cu parlamentele și cu nivelul de politici naționale și în uh, uh, legăturile, în contactele pe care le am la nivel internațional și acest lucru este valabil și pentru ceilalți care se află la nivel înalt în agenția noastră, acordăm prioritate tuturor celor care reprezintă nivelul național. Avem practic un format, uh, cel al vizitelor pe țară, prin care subliniem că dorim să menținem legătura uh, permanentă cu Comisia de Mediu din Parlamentele Naționale sau uh, autoritățile respective la nivel național. Și atunci când mă deplasez sau ne ducem în țări pentru un anumit uh, eveniment, uh, luăm legătura cu agenția care este eficientă în țara respectivă și profităm de fiecare ocazie pentru a ne întâlni cu persoane la nivel înalți. De asemenea, rețeaua IONET, încercăm să trecem de la o rețea care oferea, furniza date, către o rețea care creează uh, cunoaștere și înțelegere care să poată fi folosită la nivel național și, pe de altă parte, la cerere oferim informații atunci când ni se cer uh, și o facem uh, cu foarte multă plăcere, la fel ca și cu Parlamentul atunci când ne cereți uh, susținere sau date suplimentare, suntem bucuroși să ne aducem contribuția de fiecare dată, așa că trebuie să profitați, uh, să încurajați țările dumneavoastră să facă acest lucru. De altfel, avem și reprezentanți birouri naționale pentru fiecare din aceste state. Au fost mai multe întrebări care s-au referit la economie. Domnul uh, Demesmacher s-a referit la locurile de muncă. Și este un lucru pe care îl salut de fiecare dată pentru că s-a dovedit că politicile ambițioase de mediu au uh, stimulat inovarea în economie, au uh, adus investiții orientate pe viitor, noi brevete, creare de locuri de muncă, creștere la nivelul competitivității și există o mulțime de studii care explică foarte clar cum funcționează această uh, dependență în Europa, dar și la nivelul unei dimensiuni externe. Și pot să vă spun că uneori mă surprinde faptul că există oameni care consideră că dacă rămânem cu tehnologii din secolul XIX, nici măcar din secolul 20, vom crea locuri de muncă ale viitorului. Pentru că e vorba aici până la urmă de inovare și de uh, crearea economiei secolului 21. Aceasta ne va menține în siguranță și cu un mediu mai bun și cu locurile de muncă pe care ni le dorim cu toții pentru Europa. Dacă ne referim la dezbaterea pe tema mediului, se vorbește despre economia circulară și economia cu consum uh, scăzut de uh, carbon. Și se vorbește foarte mult despre economii uh, pe orice temă și este o dezbatere pe care e bine să o avem, însă pe de altă parte există o oportunitate foarte mare de a include și de a fi prezenți atunci când se vorbește despre economie. Pentru că dacă ești considerat ca fiind în afara unei astfel de dezbateri, da, te ocupi de plante și animale sau de toate celelalte lucruri pe care le facem când avem timp liber sau când uh, economia se descurcă bine. Dar nu, ceea ce facem noi are de-a face direct cu economia și de aceea vreau să fiu un participant activ la ce se întâmplă în aceste dezbateri uh, economice. Pentru că costurile și beneficiile care vin dacă nu uh, ne ocupăm de aceste aspecte, e clar că nu putem avea beneficii economice în lume, într-o lume în care uh, temperatura medie crește cu 4 grade și nu vor exista beneficii în cazul în care resursele naturale sunt uh, atât de erodate și în care nu avem un adevărat ecosistem susținut. Iată de ce vreau să particip la aceste dezbateri atunci când uh, ele apar. A existat o altă serie de întrebări care se referă la implementare și respectarea regulilor. Bineînțeles că suntem conștienți de aceste aspecte, noi facem monitorizare, raportare și aproape în fiecare raport vă oferim o listă cu sectoare de activitate sau cu state membre care și-au stabilit anumite criterii, anumite obiective și arătăm în ce măsură s-au îndeplinit sau nu nu știu dacă o putem face mai explicit, de exemplu printr-o evaluare a politicilor. Cred că da, parțial și de altfel această evaluare a politicilor este inclusă în programul nostru de lucru. Am discutat cu colegii de la DG Environment și Clima pentru a vedea cum ne putem aduce contribuția și noi. Noi am uh, marcat însă o linie clară în uh, baza mandatului nostru și anume că nu trecem această frontieră între date, informații și legătura lor cu politici și monitorizarea în vederea implementării. Pentru că această a doua parte ține efectiv de mandatul Comisiei. Comisia utilizează multe din datele noastre pentru a face această evaluare, însă noi nu suntem implicați direct în evaluarea implementării și de fapt suntem o agenție de primă generație și tocmai de aceea această parte nu este inclusă încă în mandatul nostru. Pe lângă această revizuire a monitorizării și raportării, raportării ni s-a cerut de asemenea să oferim o bază solidă de date pentru a permite Comisiei să facă o analiză bună și să aibă informații la un cost uh, mai scăzut, uh, aș spune eu, față de uh, datele pe care le-ar obține în alt fel în ceea ce privește legislația actuală. Și avem un dialog constructiv cu Digi Environment pentru a vedea cum ne putem aduce contribuția și pe viitor în acest proces. Cred că am răspuns la majoritatea întrebărilor, dacă nu greșesc. Poate pentru domnul Caputo, care nu este aici, și aici voi încheia. Eu sunt destul de optimist, aș spune mai optimist acum decât eram în urmă cu 3 sau 5 ani. Pentru că dacă înțelegi care sunt schimbările fundamentale pe termen lung, cu toții suntem obișnuiți să ne gândim la o evoluție liniară. Și ni se pare prea sofisticat să ne gândim la o evoluție logaritmică. Însă, dacă ne gândim la noile tehnologii, e vorba aici de o evoluție discontinuă. Și cred că putem ajunge la un sistem de transport și de mobilitate urbană care să se schimbe total într-o perioadă scurtă de timp dacă ne dorim acest lucru și dacă suntem convinși că procesul de decarbonizare pentru anul 2050 implică niște decizii radicale în ceea ce privește, de exemplu, motoarele cu combustie sau alte alegeri. E vorba de alegeri uh, negative? Nu, aș spune că nu. Trenul cu abur nu mai funcționează în ziua de astăzi și cu toate acestea am mers mai departe. Deci nu putem continua cu tehnologia din secolul XIX cu eficiență de 20-25%. Uh, nu acesta este modelul pentru secolul 21 uh, cu 10 miliarde de oameni pe planetă. E clar că nu se poate așa. Deci adevărata întrebare pe care trebuie să ne o punem este ce rol va juca Europa pentru a concepe acest sistem de mobilitate al secolului 21? Un rol de lider sau nu? Și, într-adevăr, suntem foarte bine poziționați dacă ne gândim la contextul legislativ la nivel continental. Nimeni altcineva nu mai are așa ceva. Suntem, suntem de asemenea în frunte în ceea ce privește inovarea și tehnologia. Avem cele mai bune practici disponibile în ziua de astăzi pe continent atunci când e vorba de această tranziție din punctul de vedere al transportului. Și înțelegem că e nevoie de o asigurare a sănătății și înțelegem acest lucru mai bine decât oricine altcineva. Deci, da, o putem face dacă ne dorim și același lucru și pentru sistemele energetice și aici nu sunt de acord că tehnologiile nu sunt disponibile. De fapt, multe din aceste tehnologii există deja. Nu trebuie decât să le utilizăm mai bine, pe scară largă și mai rapid și să oferim contextul financiar și reglementar necesar pentru această schimbare uh, a economiei. Și felul în care susținem agenda Comisiei, aceasta ține cont și de problema uh, poluției atmosferice și, pe de altă parte, ne îndreptăm către această schimbare sistemică pe termen lung, care merge mână-mână cu politicile generale ale UE, fie că e vorba de mediu, de capital natural și așa mai departe. Încercăm să facem acest lucru cu o atitudine pozitivă uh, pe viitor și, bineînțeles, uh, punând degetul pe rană acolo unde este cazul. Sper să fi răspuns la o bună parte din întrebările dumneavoastră și, bineînțeles, sunt la dispoziția dumneavoastră în continuare. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Ați fost o adevărată sursă de inspirație pentru noi. Sunteți uh, uh un invitat special pentru comisia noastră și veți fi și pe viitor. Și vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Vă mulțumim pentru că ați răspuns uh, la toate comentariile și întrebările noastre. Vă doriți să aveți ultimul cuvânt? Nu, dar am uitat să răspund la o întrebare, dacă îmi permiteți. Era o întrebare esențială legată de răspândirea tehnologiei și a educației. Pot să îmi permit încă un minut, dacă îmi permiteți, doamnă președintă, vă rog. În primul rând, nu avem capacitatea să organizăm uh, o campanie educațională pe mediu pentru că responsabilitatea noastră este să oferim informații care să fie înțelese de specialiști și încercăm să facem acest lucru și, în al doilea rând, încercăm atunci când putem să ajungem la nivelul universităților, la institutele de cercetare. Eu fac acest lucru de cel puțin 10 ori pe an și mă centrez pe rolul acestor institute de a avea genul de cunoștințe de care avem nevoie pentru această schimbare de agendă pe termen lung. Mulțumesc, doamnă președinte, că mi-ați permis să fac această precizare. Într-adevăr, foarte importantă. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și vă așteptăm pentru următoarea dezbatere pe care o vom avea cu agenția dumneavoastră. So, uh, dear colleagues, uh, this uh, Dragi colegi, am încheiat ordinea de zi pe astăzi și vreau să vă înștiințez că mâine vom relua lucrările la 9 și jumătate, începând cu voturile și coordonatorii se întâlnesc mâine dimineață la ora 9, o după masă plăcută.